Dragi colegi, haideți să începem reuniunea, chiar dacă nu au sosit toți colegii. Vreau să vă urez bun venit. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Și aș dori să vă uh, atrag atenția că s-ar putea să avem puțin, uh, puține modificări, de exemplu, la uh, prezentarea rezultatelor negocierilor, pentru că colegul Boștinaru trebuie să plece după amiază de vreme, deci vom asculta prezentarea negocierilor pe fondul de coeziune la începutul părții reuniunii dedicată negocierilor. În caz că va fi așa, uh, vreau să vă previn de acum, altfel nu mai sunt solicitări de modificări ale ordinii de zi, ca și până acum reuniunea noastră este transmisă pe internet în direct. Vreau să vă spun că mm, orele prevăzute pentru punctele de pe ordinea de zi sunt doar orientative, deci țineți cont de faptul că în circunstanțe deosebite s-ar putea să modificăm uh, ușor aceste ore alocate. Al doilea punct de pe ordinea de zi este aprobarea proceselor verbale ale ultimelor două reuniuni, 18-19 martie și 22-23 aprilie. Ca de obicei, procesele verbale v-au fost transmise și se vor considera adoptate la sfârșitul reuniunii de astăzi, dacă nimeni nu are obiecții. Punctul 3 sunt comunicările președintei și aș dori aici să vă fac o comunicare, să vă prezint cum evaluez eu procesul CFM și situația negocierilor. Însă, mă scuzați, sunt poate cam vanitoasă, mi-aș dori să am mai, mult, mai mulți participanți în public când fac această prezentare, deci am să o păstrez pentru mai târziu. Punctul 4 de pe ordinea de zi este punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret 2010-2012. Trebuie să examinăm proiectul de aviz astăzi. Doamna Martina Anderson este în sală, așadar vă dau cuvântul. Mulțumesc! Una dintre consecințele cele mai alarmante ale crizei economice din ultimii ani este reprezentată de creșterea foarte mare a numărului de tineri care nu pot să-și găsească un loc de muncă și nici să-și continue studiile. Conform sondajelor sunt 6 milioane de tineri fără un loc de muncă în Europa, iar în state ca Grecia, procentul tinerilor șomeri este de 50% sau mai mult. Dacă nu se iau măsuri, acest număr va crește Mulți eurodeputați s-au arătat preocupați de acest subiect și este clar că trebuie să ne, ucrăm, să ne ocupăm de această problemă. Nu putem considera că imigrația este singura soluție la această problemă. În Irlanda, de exemplu, imigrația are efecte negative pe termen lung și dăunează comunităților. Poate că ați văzut chiar în presă articole ale impactului imigrației asupra întregii Irlande. Situația este gravă, mai ales în orașele mici și în satele din țara noastră. Și de aceea salut uh, un amendament la raportul meu care solicită crearea de locuri de muncă în zone rurale și defavorizate. În 2011, peste 80.000 de persoane au emigrat din Irlanda, iar pentru 2012 cifrele preliminare arată că în acest an uh, cifrele au crescut la 87.000. Dintre aceste persoane, 47.500 47.500 erau chiar de naționalitate irlandeză. Este nevoie de măsuri la nivel local și regional pentru a uh, face față costurilor sociale. Toate statele membre trebuie să se implice și știu că mai mulți deputați au identificat problemele Uh, din uh, propriile lor state. Sunt de acord cu doamna Sanchez-Schmidt în amendamentul său 1A. Acolo se arată că dacă șomajul rândul tinerilor nu este tratat în mod corect, încrederea tinerilor în Uniunea Europeană va avea de suferit. Și, de asemenea, democrația riscă uh, să aibă de suferit. Cred că garanția pentru tineret uh, reprezintă o potențială soluție la șomajul tinerilor pe termen lung. Însă, pentru a funcționa, trebuie să fie finanțată în mod adecvat și susținută. După cum remarcă domnul Balsep într-unul dintre amendamentele sale, Organizația, Mondia Organizația Internațională a Muncii a uh, spus că ar fi nevoie de 21 de miliarde de euro pentru a implementa acest program cu succes în Europa dar astăzi sunt prevăzute doar 6 miliarde, ceea ce nu este suficient dacă dorim cu adevărat să rezolvăm pe termen lung problema șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, trebuie să-i implicăm pe tineri pentru ca acest program, Garanția pentru Tineret, să aibă succes. În uh, procesul de redactare a avizului meu m-am întâlnit cu reprezentanții ai Forumului European pentru Tineret, și uh, ai organizațiilor pentru tinere din Irlanda de Nord. Aceștia mi-au prezentat cât de afectați au fost tinerii de criză, iar eu am uh, ținut cont de aceste preocupări în redactarea acestui aviz. În data de 7 iunie organizez un eveniment în Irlanda la care vor participa organizații de, de tinere din 32 de uh, state și din Irlanda aceștia vor avea șansa de a-și exprima opiniile, iar uh, decidenții politici europeni sper eu să îi asculte și să elaboreze o, uh, stra o strategie pentru tineret cât mai bună. În încheiere vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în redactarea acestui aviz, mai ales celor care au depus amendamente. Foarte multe dintre acestea reprezintă o completare foarte pozitivă a muncii mele. Sper că vom uh, reuși să adoptăm un aviz care să contribuie la o strategie UE pentru tineret foarte bună, care să reușească să combată până la urmă șomajul tinerilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportorii din umbră. Am înțeles că domnul Luhan nu este prezent și că domnul Van Nistelrooy va vorbi în numele său, coordonatorul PP. Te rog! Mulțumesc foarte mult! Am trimis chiar pe unul dintre cei mai tineri membri ai noștri să se ocupe de acest subiect, dar nu poate fi prezent, din păcate. Uh, iată, eu am părut cam uh, cărunt, dar ce să-i faci? Mulțumesc foarte mult! Ne bucurăm uh, de apropierea cu de apropierea față de poziția inițială a regii când discutăm aceste inițiative. Cel mai important lucru este conștientizarea faptului că trebuie să se investească la nivel descentralizat. Este nevoie să se înceapă din educația primară și apoi secundară ca să putem ține sub control situația de pe teren. Trebuie să găsim cea mai bună potrivire, cea mai bună adecvare între evoluțiile de pe piața de muncă și situația tinerilor care caută un loc de muncă. Toate acestea trebuie să se petreacă la nivel regional și local. În al doilea rând, dacă analizăm evoluția democratică, situația e clară. Din cauza crizei financiare, din cauza situației economice, avem acum o situație temporară. Dacă vă uitați la evoluția democrației europene, vedeți că în 10-15 ani, în mai multe zone din Europa, nu vor mai fi suficienți tineri bine pregătiți. Dacă uh, avem în vedere perspectiva pe termen lung, e clar că avem nevoie de forță de muncă în domeniul sănătății și al uh, serviciilor pentru persoane în vârstă. Deci e nevoie de investiții pentru a păstra economia în mișcare și pentru a păstra locuri de muncă în servicii pe termen mediu inclusiv. Dacă investim acum în tineri, înseamnă că vom avea forță de muncă în domeniul serviciilor, în economia reală și în locurile unde este nevoie de, de ei. Trebuie să fim acum cât se poate de creativi ca să permitem tinerilor să intre pe piața de muncă și uh, să câștige experiență, ca să nu se piardă aceste persoane, să nu piardă contactul cu piața de muncă. Asta voiam eu să spun. Pe termen lung, situația nu va rămâne așa cum este acum, deci merită să investim în tineret. În al doilea rând, uh, trebuie să discutăm suma, sigur că ar putea fi mai mare, dar dacă nu avem mai mulți bani, nu ne rămâne decât să-i cheltuim bine pe cei pe care îi avem, să facem mai mult cu aceeași sumă. Știți, uh, cunoașteți această regulă, legea Moore, se spune în, legătură cu internetul, de exemplu, că în fiecare an se dublează. De fapt, ce vreau să spun este că trebuie să cheltuim banii mai bine și să o facem în mod integrat. Avem fondul social, foarte multe activități vor funcționa prin acest nou instrument financiar împreună cu instrumentele existente și uh, mă bucură faptul că din Fondul Social și din uh, FEADER avem posibilitatea să investim în infrastructură ca să creăm uh, sisteme școlare mai bune, școli mai bune acolo unde este necesar. Poate că ar fi nevoie să avem mai mulți bani, dar cred că avem nevoie de fonduri mai bine țintite în astfel de probleme. Mai ales la nivel european, uh, nu, pur și simplu, nu există posibilitatea să creăm mai multe fonduri la buget pentru anii ce vor urma. Domnul Luhan vrea să pună accentul pe antreprenoriat. Este într-adevăr un subiect foarte important. Dacă comparăm Europa cu SUA, de exemplu, dar uh, și cu state ca Corea, pe care am vizitat-o, cum merg lucrurile acolo, Trebuie să ne gândim, dacă facem această comparație, cum să ne ameliorăm rezultatele. De exemplu, noua lume TIC. Într-adevăr, e lumea tinerilor. E mult loc aici de creare de noi locuri de muncă. Trebuie să creăm un mediu pentru a-i stimula. Și asta se poate întâmpla peste tot. Vedeți, vecinul meu e conectat, uitați, e conectat cu lumea întreagă tinerii pot și ei să facă același lucru. Nu e nevoie să fii într-un oraș mare ca să fii creativ în această nouă economie. Poate că o cincime din nou, noile locuri de muncă vor fi legate de internet. Și astfel de lucruri trebuie dezvoltate peste tot în Europa. Trebuie să creăm mediul adecvat. Cred că acestea sunt cele mai importante uh, aspecte menționate de grupul nostru. Un uh, aspect foarte important este acest subiect, este o provocare enormă, dar dacă ne gândim la următorii 10-15 ani, această situație temporară se va schimba și apoi vom avea nevoie ca fiecare tânăr din Europa să fie bine pregătit, motivat și dornic să facă ceea ce uh, societatea așteaptă de la el. Nu este nevoie să avem o generație pierdută. De aceea trebuie să luăm pe toată lumea, să-i luăm de mână și să îi ducem undeva. Într-o instituție de învățământ, într-un loc de muncă. Uh, și la Dublin uh, ați putea să l ascultați pe ministrul educației, l-am ascultat și era foarte mândru. Mi-a spus, a creat șapte centre integrate în Irlanda în care se combina învățământul primar, secundar și învățământul superior pentru ca uh, tinerii să fie bine pregătiți pentru locurile de muncă de mâine. E foarte important acest mesaj. Investiți în state, în orașe, la fel de importante sunt acestea ca acest instrument uh, pentru piață. Mulțumesc! Thank you uh, very much. Mulțumesc, Lambert. Din partea socialiștilor, doamna Dăncilă. Mulțumesc. Uh, analiza privind aplicarea strategiei Uniunii Europene pentru tineret pentru prima etapă a ciclului, respectiv perioada 2010-2012, evidențiază rolul acesteia în a crea legături între domeniile de acțiune propuse de Comisie, dar și pentru dezvoltarea de soluții multidimensionale în sprijinul tinerilor datorită caracterului său intersectorial strategia a fost primită cu mare interes de către statele membre și a reprezentat un model atât pentru uniunea europeană dar și pentru țările din întreaga lume. strategia a demonstrat totodată că poate sprijini eforturile statelor membre în încercarea lor de a găsi soluții privind reducerea șomajului în rândul tinerilor precum și includerea celor care nu au finalizat un ciclu de învățământ și nu au o calificare în diverse programe educaționale sau programe de formare. Este, cred că este benefic faptul că această strategie a permis statelor membre să își consolideze prioritățile la nivel național sau le-a inspirat în elaborarea propriilor strategii în domeniul politicilor pentru tineret și a legăturilor dintre acest sector destinat tinerilor și alte politici precum uh, cea din domeniul forței de muncă despre care au vorbit uh, colegii mei. Aceste strategii au permis totodată instituționalizarea unor structuri sau mecanisme la nivel național în statele membre privind programele pentru tineret. Consider că provocările cu care se confruntă tinerii din cauza crizei ar trebui să reprezinte principalele axe de intervenție pentru ca statele membre să își îmbunătățească contribuția privind programele pentru tineret precum și contribuția la europa două mii douăzeci în uh, următoarea perioadă de trei ani a strategiei uniunii europene pentru tineret bineînțeles cu accent pe ocuparea forței de muncă uh, spiritul antreprenorial acces mai facil la locuri de muncă pentru toți tinerii indiferent de locul în care trăiesc așa cum a spus și raportarea în mediul rural urban sau în zone defavorizate. este important totodată să se acorde sprijin pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale inovatoare și creative ale tinerilor precum și implicarea lor în evaluarea piețelor locale de muncă împreună cu reprezentanții administrației publice locale și regionale, care nu trebuie exclus din acest context, pentru a putea adapta programele pentru tineret și pentru a găsi cele mai um, adecvate instrumente de punere în aplicare a acestor programe. Uh, thank you. I, I don't see Jean Mulțumesc. Nu-l văd pe domnul vicepreședinte then Olgi Vlasak is not here either. Uh, so I don't know whether... Știu că nu sunt nici ceilalți uh, raportori din urmă. Da, atunci domnul Godmani s-a vorbit în numele ALDE. Aveți cuvântul. Coleg Colega noastră, Rica, n-a putut să vină astăzi. Mi-a rugat să vin eu să spun câteva cuvinte în numele ei. Și voi încerca să adaug și ceva care vine din partea mea. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Anderson pentru um, efortul depus. Doamna Pacorin vrea să sublinieze faptul că în uh, strategia 2020 uh, există niște obiective foarte importante ale Uniunii și unul dintre instrumente se referă la mm, evitarea abandonului timpuriu uh, școlar. Dar trebuie să spun că modul în care sunt aplicate aceste obiective pe teren nu, sunt, uh, nu, se, nu este foarte bun. Metodologia nu este una foarte bună și de obicei uh, există și probleme sociale legate de acest fenomen. Criteriile sunt stabilite în funcție de cifre și acestea trebuie discutate serios atunci când vom discuta acest subiect mai târziu. Pentru că Uniunea Europeană are acum o, o, nu are în acest moment o abordare comună și o metodologie comună. Este vorba mai mult de o problemă socială și nu una de uh, legate de învățământ. Apoi, doamna raportor din urmă mai spune că ar vrea să sublinieze accentul pe care îl are șomajul rândul tinerilor la nivel regional și orașele ar putea să aibă aici un rol important. Centrele de interes ar putea să joace aici un rol important și regiunile mai mici sau orașele ar putea să contribuie la uh, Um, ajutarea tinerilor um, astfel încât aceștia să aleagă mai bine o slujbă. Problema menționată doamna raportor legată de migrarea din uh, Irlanda, da, este um, adevărată, dar, uh, de exemplu, din Letonia pleacă migranți către țara dumneavoastră. Este vorba de un flux continuu de migrație. Una dintre propunerile serioase ale doamnei Pacarin este uh, că um, garanția pentru tine trebuie să fie finanțată în mod corespunzător și că ar trebui să existe un uh, capitol um, um, serios în cadrul programelor Erasmus. Și un ultim lucru. Doamna Pacarin vrea să reamintească faptul că obiectivul principal este într-adevăr crearea de locuri de muncă și că este nevoie de o finanțare strategică prin fondurile structurale și că și competitivitatea este extrem de importantă. Însă, există două sisteme existente în Europa când este vorba de învățământ. În uh, țările germanofone există un sistem complet diferit față de cel din țările care au aderat mai târziu, de exemplu. Uh, în uh, țările germanofone există un, uh, o formare la locul de muncă mult mai eficientă. Tinerii petrec mai mult la um, locul de muncă și se antrenează în acest fel. În uh, celelalte țări, învățământul vocațional este mai prost organizat, școlile nu sunt bine dotate și nu există după aceea posibilități de începere a activității pentru că tinerii nu beneficiază de, de cunoștințele necesare pentru a activa în întreprinderile respective. Și de fapt, este vorba de oameni care termină o școală, dar nu au calificările necesare. Este vorba de uh, Um, o diferență um, foarte mare între aceste două sisteme și de o inadecvare a învățământului um, uh, la cerințele de pe piața muncii și uh, e nevoie de o reorganizare a acestui sistem uh, și antreprenorii trebuie să participe și ei, antreprenorii trebuie să fie de acord să realizeze și formare la locul de muncă, să aloce resurse în acest sens. În acest moment, în țările care au aderat mai târziu, dacă nu se întâmplă o astfel de schimbare, schimb, lucrurile vor rămâne la fel de prost organizate ca în prezent. Mulțumesc, doamna Lukacinska. Wszyscy zgadzamy się z tym, że jest... Doamna Lukacinska. Mulțumesc. Știm cu toții că șomajul în rândul tinerilor este o problemă imensă. Dacă ne uităm la statistici din uh, țările europene, ne dăm seama că în anumite state, cum ar fi țările de jos sau Germania, vedem că șomajul uh, în rândul tinerilor este sub 10%, uh, în Germania este 7,7%, așadar vedem că um, acestea au anumite bune practici și dacă celelalte state membre le-ar folosi, atunci lucrurile s-ar îmbunătăți. Aș vrea să nu fiu de acord cu domnul um, uh, Van Nistelrooy care a spus că lucrurile se leagă doar de piața de muncă. De fapt, cred că și alegerea tinerilor în ceea ce privește învățământul sau cariera pe care o urmează, acestea trebuie să fie uh, adaptate la cerințele de pe piața muncii. Um, Parlamentul uh, European a adoptat pachetul um, pentru tineret și atunci s-a constituit un Uh, cadru pentru cooperare, există și um, echipele mobile pentru tineret, investiții în acest sens, există și o strategie a Uniunii Europene pentru tineret și ultima inițiativă se leagă de ocuparea locurilor de muncă um, pentru, tine, pentru tineri și acestea au fost finanțate cu 7 milioane de miliarde de euro. Însă de fapt, locurile de muncă nu se creează de către politicieni, ci de către antreprenori. Așadar, politicienii ar trebui să creeze un cadru de reglementare, un cadru normativ care să ducă la crearea de locuri de muncă sau uh, să încurajeze mm, tinerii să-și creeze singuri locuri de muncă. Însă, din păcate, cred că noi aici la Parlament Um, trebuie să ne asumăm o parte din vină, pentru că uneori soluțiile noastre implică niște costuri deosebit de mari pentru angajatori și atunci aceștia reduc locurile de muncă, le limitează. Dacă ne uităm la ofertele de locuri de muncă, de pe piața de muncă, cea mai mare ofertă este destinată celor cu un învățământ uh, profesional, vocațional și cele mai puține oferte vizează uh, absolvenții de învățământ uh, superior, cu caracter general în special. Și atunci uh, nu știu dacă um, se încurajează prea mult încurajarea um, studiilor de politehnică, de exemplu. Dacă ne uităm la statistici, alegerile tinerilor încă se axează pe cunoștințe generale și nu pe formări de tip uh, tehnic, pe facultăți tehnice, de exemplu. S-a menționat și formarea, dar noi deja cheltuim uh, milioane de euro pe cursuri de formare și, desigur, că oamenii care um, termină uh, aceste formări vor uh, găsi un loc de muncă timp de șase luni, dar după aceea nu există o continuitate pentru că aceste cursuri de formare de cele mai multe ori sunt, format, sunt organizate doar pentru cheltuirea banilor, pentru um, formarea oficială a participanților. Poate că ar fi eficient în acest sens să se organizeze un forum pentru reprezentanți ai uh, șomerilor din întreaga Uniune Europeană și să ascultăm care este um, experiența lor, care sunt obstacolele cu care se confruntă atunci când își caută un loc de muncă și poate așa am putea să-i ajutăm mai eficient. Voi, uh, președinte, voi încheia în curând lista de vorbitori, așa că vă rog să vă încadrați în um, termenul um, pe care vi l-am acordat. Emilia Mazzoni. Mulțumesc. Aș spune că apreciez foarte mult această propunere care insistă pe faptul că formarea și uh, locul, locurile de muncă sunt um, subiecte, bineînțeles, uh, interdependente, legate. Și noi trebuie să deblocăm instrumentele necesare pentru atingerea acestor obiective, însă Vreau să profit de această ocazie pentru a face următoarele observații. Atunci când uh, examinăm propunerile comisiei, mi se pare că acestea vin așa, din senin. Ni se propune ceva, noi examinăm propunerea comisiei, dar nu ținem cont de ce există deja, de ce s-a întâmplat anterior. Se pare că uităm cumva care este situația curentă. Noi trebuie să garantăm uh, locuri de muncă pentru tinerii care deja au urmat o formare. Și, din păcate, tinerii aceștia sunt uh, afectați uh, din plin de această criză. Așadar, trebuie să găsim niște instrumente astfel încât acești tineri să-și găsească un loc pe piața de muncă. Asta pe de o parte. Apoi, în ceea ce privește Uh, șomajul, bineînțeles acest fenomen este uh, deosebit de îngrijorător. Și în acest sens trebuie să ne ocupăm de tinerii aceștia care se află în uh, șomaj, să găsim niște instrumente sociale, culturale, astfel încât să îi încadrăm mai bine. Și nu trebuie să uităm aici nici rata o mare de șomaj în rândul femeilor. Este un aspect deosebit de important pentru că trebuie să ne reamintim că femeile um, mai sunt și victime ale violenței și acest lucru are un uh, efect grav asupra um, ocupărilor și de aceea aș vrea să se menționeze cele două subiecte pe care le-am menționat uh, în uh, acest raport. Domnul Hel, Cristofeles. Mulțumesc. Într-adevăr, șomajul în rândul tinerilor se simte mai ales în state ca Grecia, Spania, Portugalia și așa mai departe. În Grecia, șomajul uh, în rândul tinerilor este de 64,2% și în Spania de 55%. Este un fenomen cu care -am mai, nu ne-am mai confruntat în trecut, deci trebuie să ne adaptăm sistemele de învățământ ca să facă față la această situație. În Grecia acest fenomen este nou, după cum spuneam. Avem un șomaj foarte mare, dar avem și o, uh, un, o prăbușire completă a sectorului de producție. Așadar, avem nevoie de reforme de reforme ale economiei și în același timp de reforme ale învățământului pentru ca tinerii să fie pregătiți să reacționeze la subiectele moderne. Tot mai des, în perioade de criză, se fac uh, uh, propuneri care de fapt înseamnă doar o revenire la trecut. Așa se întâmplă și în economie și uh, uneori se ajunge la faliment din acest motiv. Și în situația ocupării tinerilor este cam același lucru. Avem, uh, de exemplu, această problemă și întrebarea cum putem, cum putem să o soluționăm. Este o problemă uh, enormă și trebuie să se acționeze la nivel regional și la nivel local. Nu se poate pur și simplu să aruncăm cu bani, pentru că efectele nu vor apărea dacă nu se face și o planificare foarte adecvată. Avem nevoie de o nouă politică de ocupare și trebuie ca economia să fie revigorată în noile sectoare. Nu putem să le spunem tinerilor, ia-ți și tu un job oarecare. Și nu putem să ne așteptăm uh, să se perpetueze condițiile din ultimii ani. Astăzi, un, un tânăr trebuie să lucreze în țara noastră pentru un salariu de 4-500 de euro pe lună ce se întâmplă cu acești tineri care au studiat, au făcut tot ce trebuia și apoi primesc doar uh, un loc de muncă de mâna a doua, de 4-500 uh, de euro. Pur și simplu acești tineri nu reușesc să se descurce. De aceea uh, nu trebuie să uităm că tinerii sunt cei mai creativi, cei mai buni și e valabil pentru tinerii din Grecia, din Spania, din Italia, Poate că ar trebui ca ei să poată merge în state ca Germania și Marea Britanie să-și găsească locuri de muncă și mulți o și fac, însă din păcate asta ne face pe noi să pierdem uh, forță de muncă importantă și deci uh, crește declinul economiei. În ceea ce privește politica regională, regiunile trebuie să se pregătească pentru noua perioadă de programare și să să știe ce orientări dorim noi să introducem pentru a avea o creștere inteligentă și durabilă. Pentru o astfel de creștere însă e clar că avem nevoie de persoane cu o formare universitară. Aceștia trebuie să fie prezenți, trebuie să fie prezenți și în autoritățile regionale, inclusiv pentru a putea pregăti programul. Și aș mai avea și o observație concretă. Avem nevoie de instrumente cu care să putem ajuta rapid tinerii, ca să își găsească un loc de muncă. Această garanție pentru tineret este foarte bună, însă din păcate nu avem fonduri pentru ea. În Grecia, în Spania, trebuie să găsim undeva aceste fonduri. Însă fondurile nu există și nici la nivel european nu există suficiente fonduri ar, uh, deocamdată se alocă 0,6% din PIB-ul european și nu e suficient. Am avea nevoie de cel puțin 20 de miliarde pentru tineri. Am auzit uh, spunându-se aici, în Parlament, că costurile șomajului sunt de 150 de miliarde și noi ce facem? Investim doar 6 miliarde ca, să-i ajutăm pe tineri să-și găsească un loc de muncă. Apoi avem nevoie de instrumente pentru a ajuta pe tineri. Un tânăr care își începe activitatea merge la bancă și uh, dorește să primească bani de acolo, să primească un credit. Și e normal pentru că abia și-a început uh, activitatea în câmpul muncii. Ar trebui să fie posibil în statele membre să fie susținut antreprenoriatul în domeniul social, în domeniul uh, economic pentru ca tinerii să poată să creeze chiar ei locuri de muncă. Deci să-și utilizeze spiritul antreprenorial în domeniul social, de exemplu, pentru că altfel economia se va prăbuși. E clar că avem nevoie de măsuri noi, însă tinerii au nevoie de bani și nici, uh, sincer, nu sunt suficienți bani pentru toți acești tineri. De aceea e nevoie de o intervenție de nivel european, pentru că nu în toate statele sunt suficiente fonduri. Eu cred că e un lucru foarte bun faptul că ministrul de finanțe din Germania a vorbit despre o schimbare necesară în economia europeană, dar e nevoie și de instrumente pentru acest lucru. Doamna Irigoyen, vă rugăm pe scurt. Muchas gracias, presidenta. Brevemente. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte succintă. Voi avea trei observații. O să revin asupra unui uh, subiect care a fost deja menționat, dar unul care e foarte important pentru noi ca legiuitori. Noi, uh, ca politicieni, nu putem să creăm direct locuri de muncă, dar putem să venim cu soluții, putem să venim cu răspunsuri legate de cetățenie și problema principală cu care ne confruntăm în acest moment este șomajul în rândul tinerilor. Cu aceste mm, adaptări structurale am uh, folosit toate Um, politicile active pentru um, ocuparea locurilor de muncă. Până acum se pare că Uh, lucrurile nu prea au funcționat până acum. Dacă mă uit la țara mea, sistemul nostru de învățământ nu cred că e chiar atât de uh, prost organizat. Avem uh, uh, tineri care obțin diplome la noi în țară, care nu-și găsesc locuri de muncă acolo, dar găsesc locuri de muncă în altă țară. Deci nu e vorba de o problemă a învățământului, ci este vorba de o problemă mult mai largă. Apoi, sunt uh, de acord că este vorba de provocare, de o provocare pentru noi. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, trebuie să um, ne întoarcem către statele noastre și să se consolideze fondul social european, astfel încât acesta să-i ajute pe cei care iese pe băncile școlii și care nu-și găsesc un loc de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Martina Anderson, aveți uh, cuvântul dacă doriți, dar vă rog să, fiu, să fiți succintă. Uh, Doamna Anderson, nu vreau să um, reiau acum toate subiectele. Mulțumesc um, colegilor mei care au venit cu contribuții. Deja uh, s-au menționat anumite lucruri legate de tendințele demografice și um, trebuie să ne gândim la faptul că în viitor va trebui să privim lucrurile mai strategic. Însă Cred că putem să ne gândim și la programele aplicate în trecut și după aceea să vedem cum va sta viitorul la obiectivele 2020 și astfel încât, astfel încât uh, aceste măsuri să facă o diferență, să aducă ceva. Multe dintre lucrurile pe care le auzim din partea grupurilor sau organizațiilor care se adresează nouă uh, ne spun că este vorba de um, un um, proces de durată, dar uh, ei vin cu um, soluții pentru crearea de mm, uh, locuri de muncă. Există 200 de așa numite Fab Labs în întreaga um, Uniune Europeană. Acestea funcționează, dar uh, indiferent de statutul uh, pe care le au tinerii, fie că sunt um, unii care au reușit să-și obțină diplome, fie că nu, um, noi știm cazuri uh, de copii care um, au um, mers la școală timp de 12 ani și care încă nu pot să, uh, nu știu, să citească și să scrie corect. Deci situațiile sunt foarte diferite. Uh, și arată niște deficiențe ale sistemului. Dar dacă putem să facem o legătură între acest uh, program și altele, cum ar fi Orizont 2020, dacă ne uităm la um, provocările um, sociale, societale, ei bine, noi trebuie să înțelegem că trebuie să existe o coerență între aceste programe și să o consolidăm astfel încât tinerii să aibă ocaziile de care au nevoie. Nu cred că e foarte greu să înțelegem că dacă um, ne uităm la recomandările Organizației Mondiale a Muncii, e nevoie de mai multe fonduri. Aceștia așa spun, că e nevoie de 21 de miliarde și noi alocăm doar 6. De fapt, costurile șomajului se, sunt mult mai mari de, decât uh, Um, aceste fonduri pe care trebuie să le alocăm. 6 miliarde cu siguranță este mult prea puțin, este ușor de, să ne dăm seama că e nevoie de mai mult și cred că dacă plecăm de la această abordare um, comună, putem să ajungem la redactarea unui raport care să ajute pe tinerii care se confruntă cu dificultăți în Europeană. Atât vreau să vă spun. Mulțumim, doamna președinte. Avem uh, câteva explicații în acest sens. La Comisia Cult uh, nu s-a putut aștepta avizul nostru uh, și această comisie va vota la 17 iunie, așa că singura posibilitate este de a vă trimite um, proiectul de raport fără desfășurarea acestei discuții. Am uh, am avut uh, timp doar de primirea unor amendamente, am primit 17 și dacă după discuția de astăzi apar într-adevăr uh, uh, niște amendamente care să fie absolut necesare, va trebui să parcurgă procedura de uh, amendament oral, va trebui să se discute între grupurile politice astfel încât să organizăm procesul acesta. Cei care doresc să înainteze um, amendamente pe cale orală să uh, discute între grupuri astfel încât să nu apară probleme. Noi vom vota mâine. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare, pentru dezbaterea avută și acum uh, ne-a mai rămas uh, un pic de timp, Jens, pentru raportul tău referitor la eco-inovare. Voi ruga raportorii din umbră să fie și ei foarte succinți. După aceea voi uh, redacta o listă de vorbitori. Vă rog să vă gândiți bine dacă vreți să vorbiți, pentru că va trebui să limitez timpul pentru fiecare vorbitor. Jens, ai cuvântul. Eu tror că jag kan prata svenska. Jag hoppas prata svenska. Mulțumesc. Uh, sper că pot vorbi limba suedeză, spune vorbitorul. Dacă... Bun, este bine. Haideți să vedem. Acest aviz uh, este destinat Comisiei ENVI și se referă la faptul că prin intermediul politicii de mediu se pot crea locuri de muncă în Europa. Avem o agendă foarte clară pentru protecția mediului este vorba de protecția mediului, de salvarea mediului, pentru că e clar că avem o singură planetă și trebuie să o putem uh, lăsa moștenire copiilor și nepoților noștri. Acesta este obiectivul principal al agendei noastre pentru mediu. În Europa trebuie să ne gândim cum poate fi implementată această politică pentru a crea locuri de muncă și anume locuri de muncă durabile. Avem la nivelul Uniunii Europene instrumente pentru a uh, derula acest proces cât mai bine și trebuie să fim atenți ca să permitem ca uh, inovatorii în domeniul ecologic Uh, să poată să fie finanțați și susținuți. Avem, de exemplu, obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, avem obiectivul de a utiliza mai bine materiile prime și știm că toate aceste măsuri pot duce și la crearea de locuri de muncă. În uh, nordul Suediei avem experiențe în minerit, dar și în industria turistică de acolo și știm că astfel se creează locuri de muncă care permit și o producție mai durabilă după aceea. Uh, se vede acest lucru și în întreprinderile mari și Ikea este un bun exemplu. Vedem cum aceste întreprinderi fac față provocărilor, uh, transmit însă anumite sarcini subcontractanților care ei, la rândul lor, nu întotdeauna respectă prevederile ecologice. Statisticile ne arată că multe locuri de muncă, e vorba de statisticile Comisiei Europene, deci, ă, locul, numărul de locuri de muncă cresc, într-adevăr, însă, de fapt, potențialul ar fi mult mai mare. Ecoinovarea trebuie să fie susținută și mai mult prin instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție. Și acest lucru se potrivește foarte bine și cu politica de coeziune, cu UE 2020 și corespunde și cu poziția pe care noi am mai discutat-o mai de mult la regii, și anume planificarea pentru următoarea perioadă financiară. Regiunile trebuie să fie uh, susținute ca să uh, preia politicile de ecoinovare și să le introducă în propriile strategii. Este vorba aici și de specializarea inteligentă, uh, smart. Trebuie ca regiunile să reușească să facă această politică și noi de la comisia noastră îi putem susține, la fel și comisia ENVI și mulțumesc foarte mult pentru toate amendamentele care ameliorează acest aviz. Yes, I, I just, I, just have... Mulțumesc, până președinte. Un comentariu doar Ian Olbrist poate confirma, am reușit ieri să convingem Consiliul că ecoinovarea uh, trebuie integrată. De patru luni ne luptăm să introducem și acest punct. Constat că raportori din luptă nu sunt toți aici, dar sunt colegi care îi înlocuiesc pe aceștia, așa cât din partea PP lui Thomas Deci e cineva? Dacă nu, trecem la ALDE. Rica nu este aici, Ival, să ai cuvântul. Înțeleg că nu avem prea mult timp. Iată de ce voi fi succint. Întâi, mulțumim domnului Nilsson pentru eforturile dumnealui. Domnul nu va trimite aceste mulțumiri. În al doilea rând, doamna Pacaren dorește să sublinieze că, care sunt beneficiile pentru ecoinovare know-how-ul de înalte standarde este un element foarte valoros pentru UE în competiția globală. Inovațiile și eco eco-inovarea în special contribuie la crearea locurilor de muncă și la dezvoltarea durabilă. Există multe aspecte pozitive și pot să spun că susțin poziția doamnei Un Singurul lucru care ar mai trebui poate menționat e că în nou regulament CPR vorbim de concentrare tematică și că prioritățile din acest regulament au un impact important asupra aspectelor ce țin de mediu. Dacă ați putea să oferiți detalii mai precise asupra felului în care noua legislație va susține uh, această axă, iar doamna președinte a subliniat acest lucru recent. Am uh, negociat uh, din greu în trialog pentru a obține așa ceva. Un alt element e nevoie de acțiuni țintite în ce privește comercializarea elementelor ce țin de ecoinovare. Lucrurile stau diferit în statele membre. Trebuie să creăm condiții optime pentru că această economie să se poată dezvolta. Acum, pentru verzi, domnul Crisoheros. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρος. Mulțumesc, am să fiu succint. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem nevoie de noi prevederi și în domeniul uh, ocupării și al economiei eco-inovarea prezintă foarte multe șanse de creștere, inclusiv în noile domenii de activitate, dar și pentru crearea de locuri de muncă. Domnul Barroso a spus acum un an în, în plenară că um, 20 de milioane de locuri de muncă pot fi create în economia verde. Așadar, ecoinovarea este foarte importantă. Avem nevoie de ecoinovare însă și în cadrul politicii regionale și în cadrul politicii de coeziune. Dacă nu se va, se va acționa, dacă nu se vor aloca fondurile necesare, vom rata o ocazie de a crea noi locuri de muncă. Și aș avea câteva exemple. În uh, țara mea, în domeniul mineritului, avem uh, tehnologii foarte inovatoare. Din, uh, ca să zic așa, din lucrurile vechi se fac lucruri noi în domeniul materiilor prime, de exemplu. Pur și simplu nu mai aruncăm anumite materiale și ele se sunt refolosite. În domeniul apei se pierd foarte mulți bani pentru că apa este transportată pe distanțe lungi. Ar fi mai bine ca apa să fie și ea purificată și reutilizată. În domeniul energiei, nu toate regiunile au gaze naturale sau petrol. Însă, acesta este un sector de mari dimensiuni Uh, nu e vorba doar de energia produsă din celule fotovoltaice sau energia eoliană, mai sunt și alte surse posibile. Uh, se pot utiliza, de exemplu, plante pentru a se crea curent electric. Gândiți-vă, utilizăm uh, vopsele ca să ne zugrăvim casele. Acestea conțin însă substanțe ce pot fi folosite și pentru crearea de energie. Toate aceste subiecte sunt legate între ele și, după cum a spus și președinta, avem nevoie de luni întregi de audieri peste audieri numai ca să începem să înțelegem toate posibilitățile. În ceea ce uh, privește negocierile pe fondurile de coeziune, înainte de a lua decizii finale, trebuie să înțelegem foarte bine despre ce este vorba. Ecoinovarea este un subiect foarte important pentru că dă o dinamică nouă pentru ca, uh, ea, în ceea ce privește evaluările de impact asupra mediului, e altă poveste. Mulțumesc! Sunt uimită, Jens, dar nimeni nu dorește să ia cuvântul, nimeni din partea ECR. Nu sunt alți uh, intervenienți. Îți redau cuvântul, deci, dacă dorești să faci un comentarii finale. Mulțumesc pentru cele spuse și vă rog, nu ezitați să faceți propuneri de amendamente, le aștept cu interes, vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc. În ce privește amendamentele, trebuie să decidem foarte rapid, termenul e foarte scurt pentru a introduce amendamentele, pentru că situația următoare, conferința președinților, cu câteva săptămâni în urmă, a luat decizia ca toate procedurile pendinte în ce privește rapoartele din proprie inițiativă, care deci sunt în curs și care depășesc, depășesc șase luni, mm, vor trebui finalizate până la 1 iunie. Iată de ce toate comisiile accelerează acum eforturile lor și mm, ne confruntăm cu un număr foarte mare de rapoarte, la fel sunt și cu avizele. Din păcate, decizia conferinței președinților asupra raportului ENVI a fost uh, să primească o derogare până pe 6 iunie. Totuși, noi nu putem uh, aștepta pentru că ENVI va vota uh, imediat după aceea, în iunie, și noi nu putem să amânăm uh, avizul nostru. Iată de ce 30 mai, mâine, adică la 6 după amiaza, este termenul de introducere a amendamentelor va șuga, deci, să respectați acest termen, ora 18, mâine, așa încât să fim gata să uh, finalizăm uh, acest aviz. Cu acesta închid uh, acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe. Vă întreb, Erminia, putem să trecem la următorul punct, punctul 6 de pe ordinea de zi? Da, într-adevăr, vorbim acum de efectele constrângerilor bugetare asupra autorităților regionale și locale în ceea ce privește cheltuirea fondurilor structurale ale UE statele membre. Ermina Manzoni este raportor și dumneavoastră a invitat doi experți astăzi și, dacă înțeleg bine, îi vom asculta mai întâi pe experți, după care ne vei prezenta raportul tău, Ermina. În primul rând, domnul Jorge Núñez Ferrer, cercetător asociat la Centrul de Studii Politice Europene, CEPS. În al doilea rând, domnul Mario Mustili, profesor de Economie și Management la, de la Universitatea a doua din Napoli. Îi dau întâi cuvântul domnului Jorge Núñez Ferrer. Thank you for inviting me to come. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație lucrez de multă vreme pe tema fondurilor europene și acum coordonez o platformă a actorilor implicați. Și sunt foarte implicat în tot ce ține de politicile regionale și aș dori să vă ofer doar câteva elemente. Am citit uh, documentul de poziție care a fost uh, preparat, pregătit și am uh, folosit acest mesaj pentru a pregăti prezentarea mea. Aș începe cu faptul că, dată fiind uh, variația în severitatea crizei în regiunile Uniunii Europene, uh, vedeți pe slide un grafic că acele regiuni care creșteau cel mai rapid înainte de criză sunt cele care uh, a, acum au cel mai mult de suferit cu o scădere bruscă a PIB-ului. Acest lucru trebuie luat în considerare, pentru că atunci când se vorbește despre criză, toată lumea spune, o, lucrurile sunt mult mai dificile acum, dar una dintre întrebările care persistă e următoarea. Ce, statistic, eh, cei care duceau cel mai bine înainte de criză duc cel mai prost acum. Ce înseamnă asta? de ce se întâmplă aceasta? Și poate că ați auzit sau știți anumite lucruri, dar e limpede că există fluxuri de capital și problema investițiilor directe o constă în faptul că e vorba de uh, uh, tranzacții bancare și nu e vorba de acțiuni productive. Ce s-a făcut? Nu s-a făcut în sectorul producției un alt element important pentru mine e, date fiind condițiile mai stricte în Germania, uh, prețul pieței imobiliare a scăzut. Dar în multe alte țări prețurile au crescut foarte mult, deci lucrurile variază foarte mult cred că am asistat la o uh, creștere nesănătoasă și iată de ce trebuie să fim foarte atenți cu programarea pentru viitor. Strategiile se bazau mult pe uh, infrastructură în trecut, mă refer la anii 80-90, când această teorie predomina. Însă, între timp ne-am dat seama că și capitalul uman este foarte important și anumite investiții sunt uh, foarte importante. La început, strategia de Lisabona a fost aplicată parcimonios. Îmi amintesc chiar uh, o atenționare a Comisiei către Irlanda uh, prin care li se spunea deja cu mult timp în urmă că se expun la o, o criză gravă investind în infrastructură. Și mi-amintesc acest lucru pentru că după câțiva ani am văzut ce s-a întâmplat criza în Irlanda. Un fel de reality check, dacă îmi permiteți. Mm, într-adevăr, creșterea e importantă și trebuie să facem investiții chipzuite, dar nu există ieșire rapidă din criză și multă lume încă caută o astfel de soluție facilă, ceea ce pe mine mă neliniștește. Oamenii trebuie să-și dea seama că lucrurile nu vor fi la niciun moment dat ușor de surmontat. Apoi, investiții țintite, da, e un lucru bun, dar și schimbările sistemice sunt foarte importante și trebuie să vedem cum merg aceste lucruri pentru că nu există bani, schimbări sistemice uh, vor fi impuse uh, cumva asupra autorităților regionale. E un concept interesant, dar e adevărat. Există multe instrumente și e important să acordăm o pârghie investițiilor în infrastructură și așa mai departe. Dar vă rog să vă amintiți că tot ce susțineți trebuie să fie instrumente adaptate Majoritatea însă sunt investiții private, deci trebuie și returnate și toate autoritățile publice încearcă să-i taxeze pe consumatori. Ca urmare, multe servicii și multe infrastructuri care înainte erau gratuite, aparțin sectorului public, acum vor trebui plătite și această taxare înseamnă că se va încerca o compensare a deficitului. Deci, aceeași taxare și taxe sporite înseamnă o dublă povară și e un factor depresiv și pentru viitor. Sigur, nu am nimic împotriva de a deveni ceva mai american, dar nu trebuie să greșim în a fi și americani și danezi în același timp. Cum poate politica de coeziune să joace un rol? Ați văzut uh, toate strategiile, cunoașteți foarte bine, nu am să trec acum printre um, uh, acestea, integrarea teritorială și așa mai departe, sunt lucruri importante, dar garantarea uh, granturilor am expus deja riscurile, însă un alt element important. Văd în discuțiile și planurile făcute aici că nu se ia decizia asupra bugetului, iar regiunile au rămas foarte mult în urmă în pregătirea acestor bugete succesul la nivel național și regional va apărea doar dacă lucrurile sunt corect planificate și asta în special la nivel local. Or, aceste lucruri eu nu le constat. Riscăm să avem proiecte prost pregătite și în ultimul moment dacă nu introducem și un mecanism tocmai pentru că va apărea o întârziere în programare. Trebuie să încercăm să facem ceva. Altminteri, programele vor fi slabe și nu ne putem permite așa ceva. Prin urmare, știm ce avem de făcut, însă am și câteva recomandări. Nu aș dori să începem cu schimbările climatice, energia și așa mai departe. Însă, formarea și antreprenoriatul sunt elemente primordiale. A construi capacități și rezistență e foarte important. Politica de coeziune uh, în trecut Uh, uh, au ilustrat această uh, imagine a celor care au crescut rapid, au căzut la fel de rapid. Uh, practic, această politică trebuie să țină de strategie și mai puțin de bani. Avem nevoie de strategii care să facă economiile mai solide, mai rezistente și nu a lucrat doar cu cifrele. Nu pot să acuz Spania sau Grecia. Au uh, urmat un trend valid pentru mulți ani, însă acum lucrurile s-au schimbat și trebuie să abordăm noi strategii. De asemenea, trebuie să fim mai flexibili cu instrumentele financiare. Asta înseamnă că trebuie să fim mai îndrăzneți și discuțiile pe buget nu uh, arată că am fi mai flexibili. Nu sunt lucrurile care mm, sunt scrise în documente, ci e nevoie de a avea instrumente mai interesante. Atunci când avem nevoie mari de infrastructură, bună oară, un uh, instrument uh, ilustrativ sunt obligațiile europene, sunt lucruri uh, folosite și la nivel local. E vorba de obligațiuni legate de un proiect care garantează aceste obligațiuni cu sprijinul UE. Când am spus uh, acest lucru pentru prima oară, toată lumea s-a mirat, însă acum uh, opiniile sunt mai deschise. Avem nevoie, deci, de instrumente solide și agregate. Trebuie să uh, abordăm acele domenii care sunt sigure. Un alt element Implicarea sectorului privat e foarte bună și importantă și se poate obține o mai bună diviziune a muncii, adică nu se vor folosi granturi pentru a finanța lucruri care pot fi finanțate de sectorul privat. Dar, cum am mai spus, e nevoie de instrumente adaptate. Uh, e vorba de a deplasa povara către consumatori. Și aș uh, solicita guvernelor naționale să uh, aibă o abordare echilibrată a presiunii fiscale E limpede că Europa nu uh, va uh, câștiga la nivel de imagine, dar fiecare țară încearcă să găsească banii, să ia banii de la aceiași oameni, adică de la consumatori. Și cred că am putea să ne confruntăm cu anumite probleme și de aceea ar trebui să regândim întregul sistem de afaceri în Europa nu este neapărat domeniul meu de specialitate, dar uh, aceste aspecte pe mine mă neliniștesc. Uh, reforma achizițiilor publice trebuie să fie mai rapidă pentru uh, a avea mai multă flexibilitate. De asemenea, trebuie verificate regulile în domeniul energiei și inovării a spune că în ce privește uh, achizițiile, inovarea și uh, regulile la Europa, unde sunt foarte multe reguli și dacă e să analizăm la nivel global lucrurile, e clar că avem parteneri unde lucrurile sunt mult mai flexibile, ori aceștia sunt competitorii noștri direcți. Trebuie să evităm competiția între noi. Însă nu trebuie nici să ajutăm competitorii externi. Trebuie să ne gândim felul în care Europa poate să fie mai puternică vis-a-vis -vis de partenerii uh, săi externi. Nu e vorba doar de relația Franța-Germania. Mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Thank you uh, very much. I would like now to ask uh, Professor Mario Acum i-aș da cuvântul domnului Mario Mustili pentru prezentarea dumnealui. Grazie per l'invito. Eh, mi sono occupato da tempo di problematiche applicative. Vă mulțumesc pentru invitație. Eh, mă ocup de utilizarea fondurilor europene, ținând seama de sectorul public versus privat. Vorbim despre pactul de stabilitate și încercăm să excludem din acesta tot ce ține de logica cofinanțării. Adică în perioada operațională 2013-2020. Și apar două elemente foarte interesante aici. Care e ipoteza de bază a dezbaterii? Există o dihotomie între politicile bugetare ale UE și rata creșterii economice. O altă ipoteză ceva mai tehnică e următoarea. Vorbim de eficacitatea acestor uh, planuri și strategii. Altfel spus, cum să facem ca aceste planuri să fie coerente la nivel intern, între diversele politici. Într-adevăr, avem aici o propunere care e un compromis echilibrat pentru a ne atinge obiectivele. Care sunt deci elementele dezbaterii? El vede că avem nevoie de mai multă siguranță financiară. Trebuie reduse datoriile publice. E un obiectiv pe care trebuie să luăm mereu în considerare. Ori problema e următoarea. Nu e vorba neapărat de a schimba calea și strategia, ci e vorba de felul în care aplicăm strategia, în special în ce privește reducerea datoriei. Trebuie să fim capabili să aplicăm o aceeași strategie la nivel tehnic și administrativ, însă în funcție de realități diferite. Știți că tot mai des se pune sub semnul întrebării politica de austeritate. Și, într-adevăr, austeritatea riscă să agraveze situația. Nu putem reduce cheltuielile cu orice preț, pentru că atunci, în mod evident, economia se va contracta și nu o mai obține creștere. Iar acest lucru pune în pericol posibilitatea de a reduce datoria. Apar repercusiuni și asupra sectorului privat cădem practic în capcana lichidității. Lichiditățile, deci, nu mai pot susține financiar economia și, prin urmare, apare o reducere a creditelor, o creștere a șomajului și perspective tot mai sumbre, ceea ce, firește, scade și cererea și nu face decât să sporească și mai mult șomajul. Iată elementele de care trebuie să ținem seama pentru a ne revizui aplicarea politicilor uh, și fondurilor de coziune. Această teză e tot mai mult împărtășită atât de economiști cât și de guverne. Și constatăm într-adevăr că uh, apare o uh, contractare a economiei, ce aduce și o diminuare a exporturilor. Practic asistăm la o reechilibrare a balanței de plăți, care atinge și datoria suverană, însă nu rezolvă problema datoriei. Economiile sunt în dificultate și nu mai putem obține creștere durabilă. E cazul evident în Italia și în Spania. În Italia, potrivit cifrelor recente, există o scădere de 25% a potențialului de producție. E o cifră care uh, ne sperie. Pentru că dacă apare o contractare de puternică a economiei italiene, în special în sectorul financiar, riscăm să afectăm și domeniile de producție care se află la baza exporturilor noastre. Prin urmare, e nevoie de o reducere a cheltuielor publice mai țintită pentru uh, a obține efecte uh, oarecum mai mecanice. Iată teoria uh, cea mai răspândită în acest moment. Doar prin creștere putem însănătoși finanțele publice, nu doar uh, reducând cheltuielile publice. Politica monetară e deja expansivă, cu rate care ajung, uh, care tind către zero. Lucru care nu a permis contracararea consecințelor deflaționiste nu putem avea în vedere o devaluare, pentru că noi așa suntem în zona euro. Ce spune femei în acest context? Ei bine, austeritatea slăbește țările în care această austeritate este aplicată în mod mecanic. Scăderea datorilor potrivit femeii am intrat într-un cerc vicios, recesiune, diminuare a datorilor dificilă. Iată de ce trebuie să mizăm pe o consolidare a creșterii. De ce? Ei bine, pentru că modelele utilizate, inclusiv de Comisia Europeană, până acum, se referă la însănătoșirea finanțelor publice și o uh, scădere a uh, economiei cu 0,5%, însă e un model vechi de câțiva ani în care uh, exista o creștere a cererii și o creștere economică pozitivă. Însă, potrivit femeii, acum avem o rată de creștere de 0,89%. Uh, practic avem efecte negative asupra economiei și de aceea vorbeam de acel cerc vicios uh, cu uh, scăderea cheltuielor publice, recesiunea se adâncește. E limpede că trebuie ca deficitul să fie redus potrivit femei, dar dacă acest lucru se face prea rapid, efectele vor fi contraproductive. Prin urmare, ne întrebăm în ce fel trebuie să aplicăm aceste uh, măsuri de însănătoșire a finanțelor publice. Operatorii economici cred că vor trebui la rândul lor să reducă uh, consumul pentru a-și controla datoriile, ei se așteaptă să plătească mai puține impozite putem considera că prin astfel de acțiuni noi restabilim încrederea? Ați putea recâștiga încredere dacă asistați doar la tăieri bugetare și la creșterea impozitelor? Ei bine, e limpede că nu. Factorii de risc sunt multipli pentru că dacă PIB-ul e mai mare decât uh, uh, rata uh, datoriei, efectul e negativ. Deci trebuie să păstrăm elementele din compactul fiscal și să uh, uh, cheltui mai mult în infrastructură în întreaga Europa, dar fără uh, o legătură directă cu uh, compactul fiscal. Concluzia mea e următoarea. Propunerea Uh, făcută de raportare este interesantă. Trebuie să ne îndepărtăm de logica de cofinanțare. Dacă acest lucru se dovedește imposibil, nu trebuie să uităm nici că propunerea uh, e legată de toate uh, planurile de coeziune. Dar dacă ne vom da seama că aceste fonduri nu vor fi niciodată cheltuite în mod concret, atunci putem avea în vedere și o altă ipoteză. Care este contribuția națională în această cofinanțare? Cum să ținem seama de aceste elemente? Cum ținem seama de TVA în cheltuielile reale? O altă pistă, am putea modula cele două surse de finanțare, resursele naționale și cele europene, și asta pe o perioadă de timp limitată. Prin urmare, putem avea o sursă europeană care ar putea fi utilizată la începutul punerii în aplicare a planului și apoi să ne bazăm pe resursele naționale. Această formulă pare să aducă cele mai bune rezultate și în ce privește proporția între PIB și creștere. Cum a spus și colegul meu, toate acestea trebuie să se lege de o reală capacitate de programare a investițiilor, ori nu am asistat la așa ceva în anii din urmă. Dacă ne angajăm să avem o mai bună programare, mai, o intervenție mai țintită, atunci poate că vom obține o politică financiară mai bună la nivel european. Vă mulțumesc, președinta. Vă mulțumim, domnule profesor Mustili. Acum l-aș ruga pe domnul Bubico de la DG Regio să facă niște comentarii, eventual. Thanks a lot. Well, first of all, I have... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, trebuie să vă spun că acest raport reprezintă pentru noi o șansă fantastică să mm, vă împărtășim opiniile noastre privind tendințele generale pe care le-am constatat în ultimii ani și le-am analizat. Foarte multe dintre analizele noastre de până acum corespund cu partea analitică a raportului și uh, vom vedea rezultatele mai ales în următorul raport privind coeziunea care va fi făcut public anul viitor, probabil. În același timp, desfășurăm proiecte cu OCDE privind investițiile publice eficiente de către autoritățile locale în perioade de constrângeri bugetare. Provocările pe care le-am constatat la ora actuală sunt uh, tratate în două acte în curs de realizare, care vor fi publicate sub formă de comunicări, unul se referă la fondurile structurale și de investiții europene și guvernanța macroeconomică și se va referi mai ales la importanța unui cadru economic solid și modul în care acesta este important pentru fonduri. Cel de-al doilea se referă la o convergență privind uh, obi spre obiectivele pe termen mediu. Acest lucru va fi foarte important, va trebui să analizăm cum se va putea împăca uh, cofinanțarea cu uh, tot ce s-a spus până acum în contextul guvernanței economice trebuie să vă explicăm că noi acționăm în limitele uh, blueprintului uh, prevăzut de Uniunea Economică și Monetară anul trecut. Efectul specific este că uh, legile de investiții trebuie să fie condiționate și implementate în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere. sunt permise numai devieri temporare de la acesta. În general, cred că este important să spunem că fondurile structurale în această perioadă specifică sunt importante, nu numai pentru creștere, ci și pentru dezvoltare. Dacă este să ne uităm la potențialul PIB-ului și la factorii care împing înainte creșterea PIB-ului, putem identifica fiecare aspect uh, unde fondurile structurale își pot aduce Uh, contribuția. Dacă vorbim despre capital, despre capitalul uman, despre factorul de productivitate totală, pentru fiecare dintre aceste elemente, uh, fondurile structurale aduc o contribuție cheie. În uh, Ceea ce privește raportul Mazzoni, ca și în acest raport, în paralel cu el putem spune că la comisie se muncește foarte mult și vom vedea rezultatele chiar în următoarele câteva săptămâni, când vor fi adoptate primele comunicări. Uh, thank you, uh... Mulțumesc foarte mult, doamna Mazzoni. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc întregii comisii pentru că a fost de acord cu ideea acestui raport care să analizeze efectele constrângerilor bugetare asupra dezvoltării politicii de coeziune și posibilitățile de investiții ale autorităților locale. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru laudele aduse muncii depuse și, de asemenea, pentru deschiderea de care a dat dovadă în legătură cu ipoteza de revizuire a instrumentelor bugetare și a resurselor de cofinanțare. De asemenea, aș dori să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul atunci când am uh, evocat liniile principale ale raportului. Vă mulțumesc pentru contribuții, sper că uh, voi reuși să le includ în proiectul de raport pe care îl discutăm astăzi și uh, vreau să vă spun că este vorba de un raport deschis, este un document deschis. Și în ultimul rând, aș dori să mulțumesc și experților care și-au prezentat evaluările asupra acestei ipoteze pe care încercăm noi să o uh, stabilim. Vă mulțumesc foarte mult, uh, dragi experți, uh, domnule Mustili, mulțumesc pentru că fiecare în felul său ați reușit să contribuiți la teza pe care dorim noi să o demonstrăm. Ați adus uh, informații importante și în cadrul dezbaterii politicii europene, cred că această chestiune este tot mai des adusă în discuție de către guverne. Este o discuție necesară și cred că e important ca Parlamentul să își uh, asume această dezbatere și să aibă instrumentele de discuție care ne vor permite un dialog politic în legătură cu un subiect atât de important. în uh, scenariul în care este necesară o dezbatere privind efectele instrumentele bugetare, uh, se aduc argumente încă din 2008, când a început uh, să descrească productivitatea în Uniunea Europeană. În multe state există o tendință regresivă în domeniul ocupării, de asemenea, scade posibilitatea de a face față datoriilor și crește divergența între regiunile europene, după cum a spus și profesorul Ferrer. Această uh, îndepărtare între regiuni a accentuat și diferențele dintre diferitele state europene. Și deci, uh, a arătat cât de importantă este politica de coeziune pentru a uh, omogeniza condițiile sociale, economice și teritoriale ale statelor membre. Propunerea aceasta uh, sper că va face obiectul unor noi sugestii. Această propunere nu dorește să fie un panaceu pentru criză, însă se înscrie în logica redresării creșterii. După politicile de austeritate, după politicile punitive și de sancțiune, uh, care au încercat să remedieze dificultățile economice, toată lumea și-a dat seama că pentru a repune în mișcare Uniunea Europeană și economia sa va fi nevoie de instrumente de creștere, Printre acestea, un rol central este reprezentat de politicile regionale și de posibilitatea de a investi a diferitelor autorități care intervin în acest domeniu. Analiza profesorului Mustili este o analiză tehnică, nu am de gând să o repet, însă ea ne arată că capacitatea de investiție are nevoie de foarte multă flexibilitate pentru ca autoritățile locale și regionale să poată să investească în modul cel mai oportun. Dacă va exista această flexibilitate, se va ajunge la o redresare a capacității de creștere economică a teritoriilor și uh, nu se poate să nu folosim aceste posibilități. Soluția prezentată în raportul nostru va fi să solicităm ca încă de la negocierile actuale să se aibă în vedere posibilitatea de a se revizui regulile de definire a diferitelor instrumente bugetare atribuindu-se diferite ponderi resurselor utilizate pentru cofinanțare. Și uh, aș dori să închei spunându că fondurile bugetare pentru cofinanțarea uh, proiectelor de coeziune permit eliminarea divergențelor dintre statele membre. Europeană deocamdată uh, nu permite însă utilizarea adecvată a acestor fonduri, ceea ce este o contradicție. Și cred că este cea mai gravă contradicție și este tocmai cea care împiedică Europa să își relanseze activitatea în sensul cel mai bun al termenului. Vreau să mulțumesc încă o dată președinției pentru că a acceptat acest raport și sper că acest raport va fi adoptat cât mai repede ca să poată deveni un instrument de discuție în cadrul negocierilor și să permită crearea de noi reguli în viitoarea perioadă bugetară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boștinaru, din partea socialiștilor. Thank you, Madam Chair. Please allow me to... Doamnă președinte, mulțumesc. Dați-mi voie să introduc uh, propunerile colegului Evgeni Kirilov, care acum uh, se ocupă de uh, prezidarea adunării Euronest. De aceea am uh, onoarea să-l înlocuiesc. Aș dori să-mi exprim eu, în primul rând, susținerea pentru ideile sale. Uh, Doresc să o felicit pe doamna Mazzoni pentru acest proiect de raport care reușește să prezinte cele mai importante dificultăți și provocări pentru autoritățile locale și regionale în ceea ce privește cheltuirea fondurilor structurale în această perioadă de constrângeri bugetare. Și aș sugera câteva chestiuni suplimentare legate de această problemă. Sper că vor putea fi incluse în proiectul de raport, le voi prezenta ca amendamente. Sunt de acord cu preocuparea exprimată în proiectul de raport referitoare la inechitățile dintre statele europene cele mai bogate și cele mai sărate, sărace și de asemenea diferențele interregionale din statele membre, care persistă și chiar sporesc. Este clar că e încă nevoie de investiții de nivel local și regional. Cu toate acestea, în unele state membre apare uh, tendința de a se centraliza cheltuirea fondurilor structurale și de coeziune, motivul fiind uh, un mai simplu management pentru cofinanțare și implementare. Chiar dacă acest motiv uh, stă în picioare, nu este acceptabil dacă va duce la o neglijare a participării autorităților locale și regionale la implementarea programelor. Trebuie să uh, se găsească soluții pentru problemele sociale și economice ale regiunilor și trebuie să se garanteze o distribuție echilibrată a fondurilor europene, cofinanțarea fiind uh, unul dintre aceste instrumente. Avem nevoie de o implementare puternică a principiului parteneriatului, pentru că fără un parteneriat între toate nivelurile relevante, presiunile asupra regiunilor vor fi prea mari și chiar asupra unor state membre. Cred că este important ca în proiectul de raport să se menționeze probleme foarte bine cunoscute legate de implementarea programelor și proiectelor. În primul rând, este nevoie de o mai bună capacitate administrativă și instituțională pentru tratarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană la nivel regional și local și chiar și la nivel central în unele cazuri. Acolo unde sunt uh, mai puțini bani, este vital ca aceștia să fie cheltuiți cât mai bine, cât mai oportun, ca să se facă față nevoilor urgente. Și cred că acum este momentul să introducem și o informație pe care am primit-o aseară după un eveniment organizat uh, împreună cu Institutul Băncii Mondiale de Management de Proiecte. Colegi foarte distinși care au arătat uh, lacunele cu care ne confruntăm noi în Europa în comparație cu tendințele globale și cu concurenții noștri globali. În al doilea rând, ne-au arătat că capacitatea administrativă e cea mai bună soluție pentru a utiliza bine fondurile și resursele existente și, de asemenea, pentru a spori capacitatea părților interesate locale și regionale de a face proiecte strategice și de a implementa eficient fondurile chiar într-o perioadă în care uh, resursele financiare sunt puține. Apoi s-au pus, pus în evidență regulile prea complicate și procedurile și birocrația. Toate acestea limitează rezultatul pozitiv al utilizării fondurilor europene. Am constatat ce rol important joacă Banca Europeană de Investiții și a jucat în perioada crizei financiare pentru a susține statele membre cele mai afectate și de asemenea a permis regiunilor să beneficieze de fondurile alocate. Este încă loc de mai bine pentru a spori participarea BEI prin expertiză pentru ca aceasta să poată să slujească autoritățile locale și regionale și salutăm deciziile din această direcție pentru următoarea perioadă de finanțare. Aceasta este contribuția domnului Kirilov și vă mulțumesc. Mulțumesc, Victor, din partea liberalilor, domnul uh, Goodmanis. Mulțumesc, domnule pre doamnă președinte. Eu aș vrea să spun altceva dar ce pot să fac? Adevărul uh, ăsta este. În primul rând, uh, vreau să mă refer la propunerea raportoarei de a exclude cofinanțarea din parametrii pactului de stabilitate. Nu este posibil astăzi și nu va fi posibil nici mâine. Pentru că dacă vă uitați uh, exact, această lege este ratificată de 25 de state din câte știu eu, cu excepția Regatului Unit și a Cehiei. Și se spune clar acolo că trebuie să se ajungă la un deficit structural din PIB de 0,5%, nu de 3,5%. Și sunt doar trei puncte care se pot uh, utiliza dacă acest deficit e mai mare. Unul dintre acestea ar putea fi utilizat chiar aici, în propunerea raportoarei. Este vorba de o decizie a Consiliului din 2005 regulamentul 1056, prin care Consiliul a definit uh, ce se întâmplă în caz de încetinire economică gravă. Asta încă din 2005. Și dacă vă uitați la această propunere, ea nu vă permite să excludeți cofinanțarea din parametrii pactului de stabilitate fiscală. Deci, în acest raport, Trebuie să subliniem ideea că ar fi necesară o modificare a legislației, însă acest act legislativ a fost aprobat foarte recent de 25 de state. Și se pune întrebarea, ă, trebuie să lucreze cineva la modificarea regulamentului? Și ce se va spune în afară de această încetinire economică? Se va ține cont de situație când cofinanțarea este necesară? Și dacă, avem, uh, dacă se folosește cofinanțare, atunci vom avea un prag mai mare de 0,5%. Parcă trăim în două lumi, lumi diferite. Comisia Econ va face, face ceva cu totul diferit decât ce facem noi aici și până la urmă nu sunt toate acestea decât niște dorințe ale noastre. Asta una. În al doilea rând, în ceea ce privește macrocondiționalitatea condiționalitatea macroeconomică, mă scuzați, la, de la punctul 12. Noi cunoaștem foarte bine poziția Comisiei și a Consiliului. Însă, propunerea mea ar fi să mai adăugăm aici un lucru. Am transmis stimaților deputați date care arată că începând cu 2009 și până în 2013 nu există o corelație între calitatea absorpției, rata de absorpție și uh, da, nivelul de datorii și nivelul deficitului. Practic, abordarea comisiei pare foarte bună teoretic, însă de fapt nu se bazează pe nimic. Ar fi bine să adăugăm această idee la acest raport ca să devină mai precis. În al treilea rând, ce aș propune eu cu adevărat raportoarei? În acest raport nu există informații legate de uh, capacitatea de a completa fondurile. Practic, este un instrument foarte important pe care statele membre împreună cu regiunile și cu Comisia îl vor folosi pentru a uh, face ce spuneți dumneavoastră în raport. Câteva cifre. Comisia a prezentat într-o comunicare rezultatele verificării de jumătate de mandat al acestui principiu al adiționalității. Acest lucru înseamnă că uh, Uh, nivelul de referință era următorul. Pe lângă cofinanțare, toate statele membre trebuie să prezinte trebuie să prezinte fonduri suplimentare. 94 de miliarde a fost suma de referință pentru toată Uniunea Europeană. Dacă facem un calcul, 22-23% de procente, ar fi interesant să vedem care este calitatea acestor investiții publice suplimentare la nivel local, și care este uh, consecvența acestei plăților adiționale. Vreau să spun raportoarei că ar trebui să țină cont de rezultate reale în, la jumătatea perioadei 2007-2010. Se face o verificare în 2012 și dacă vă uitați la rezultate veți vedea lucruri interesante. Sunt unele state care au scăzut în mod semnificativ finanțarea publică la 22, la 21, 23 de procente. Și sunt unele state care au sporit în mod semnificativ. Spania 52 de procente, Italia, de exemplu, Polonia 57%, Slovacia 59% înseamnă că unele state își sporesc plata de investiții adiționale independente. Și la nivel regional, însă în alte state plățile adiționale au scăzut. Comisia spune că din cauza crizei sunt foarte trist, nu am vorbit niciodată de problema asta la Comisia Regii și cred că este unul dintre motivele pentru care nici nu ați inclus această informație în raport. Este un instrument foarte important, merită analizat, pentru că vedem cum pe lângă cofinanțare Uh, funcționează adiționalitatea și trebuie uh, furnizate datele privind adiționalitatea, pentru că comisia le verifică și dacă nu arăți că ai îndeplinit de criteriile respective, ai o problemă. Cred că acest lucru trebuie să fie demonstrat și în raportul dumneavoastră, pentru că există o legătură foarte directă cu situația de la nivel local. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Ivax, ai spus că există o regulă privind uh, deficitul structural, dar nu există o lege, nu există o definiție și nici o teorie unică, nici o metodologie unică de a calcula deficitul structural. Deci, nu știu. Fără microfon. Acum, din partea verzilor, domnul Crisohelo. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Mulțumesc. Cred că este un subiect foarte important pentru că um, se referă la posibilitățile economice pe care le au regiunile la dispoziție pentru a ieși din criză. Care este problema, de fapt? Avem o criză și metoda folosită pentru a-i face față este metoda economiilor când, de fapt, avem nevoie de investiții pentru a ieși din criză. Pe de altă parte, momentan nu există niciun fel de fonduri disponibile pentru investiții durabile. Pentru că în Europa nu ne dorim investiții uh, neecologice care să aibă efecte negative și să nu fie durabile pe plan social, economic, ecologic. Sigur că ne dorim uh, o creștere integratoare, durabilă și inteligentă, însă aceasta este uh, afectată negativ de politicile actuale. În Grecia avem o recesiune de 25%, deci e foarte greu să se cofinanțeze programele. Iar în domeniul investițiilor publice, la modul absolut și relativ, se fac reduceri foarte mari. Deci, recesiunea crește tot mai mult pentru că se economisesc banii în loc să fie uh, investiți în programe uh, corecte. Practic, e vorba de reducere la toate investițiile, nu doar la cofinanțare. Și e clar că e necesar să investim în uh, inovare, în noi domenii economice care să ducă la o utilizare eficientă a fondurilor. De aceea avem nevoie de investiții, asta este direcția înspre care trebuie să ne îndreptăm. Avem nevoie de noi instrumente, avem nevoie și de noi orientări politice, pentru că cu aceste politici altfel nu vom ieși niciodată la liman. Un alt exemplu, dacă recesiunea în Grecia ar fi fost mai mică și dacă am fi avut investiții durabile, am fi putut reduce uh, datoriile cu 25%. Am fi putut uh, să ne uh, curățăm și bugetul de stat până la urmă. Dar de unde să scoatem banii? De fapt, asta este problema. Rolul sectorului public uh, este important. Sigur că el nu poate fi unicul actor, dar sectorul public trebuie să uh, aibă grijă să facă investiții care să dea rezultate foarte adecvate. E un sector foarte important și trebuie corelat cu inovarea pentru așa se poate crea durabilitate, creștere și uh, o mare parte din consum, 16-17% din PIB, ar trebui utilizat pentru inovare. Însă, în regiuni, în autoritățile de nivel local, în comune, obiectivul este, de fapt, să se uh, implementeze servicii mai puțin costisitoare. Uh, serviciile vechi, care nu sunt foarte eficiente și care nu sunt nici ecologice, sunt mai ieftine, de fapt. Și deci se exclud posibilitățile de inovare. Un alt subiect important este reducerea bugetului regiunilor, care sunt uh, foarte dependente de uh, autoritățile centrale. Și în Europa există evoluții pe mai multe viteze. Avem regiuni foarte bine organizate, se vorbește și în raport despre ele, Însă, uh, aceste regiuni mai bine organizate pot face față uh, lipsei de investiții a uh, autorităților centrale. Însă sunt și alte regiuni, din păcate, în multe state, mai ales din sudul și din estul Europei, în care uh, nu există fonduri disponibile, regiunile nu au fonduri proprii și deci nu pot să-și îndeplinească obiectivele propriile lor bugete sunt reduse, este redus și bugetul central, național. De exemplu, în Grecia, ă, regiunile au fonduri proprii cam de 1-2-3% din aceste programe, deci e foarte greu să ducă o politică de investiții, iar pierderea fondurilor centrale de la guvernul central se ridică la 60%. E pur și simplu un cerc vicios mortal ce, cum să mai ai atunci creștere regională? Și un alt lucru foarte important este că pierdem și resursele umane. Fie pentru că oamenii se pensionează, fie pentru că în aceste condiții oamenii uh, pleacă, oamenii tineri pleacă. În perioada 2014-2020, pentru perioada aceasta, nu vom avea practic forță de muncă, Chiar foarte mulți își dau demisia din administrație. Cum să mai ai atunci pretenția să ai dezvoltare regională? Pentru că noi întotdeauna spunem că ne dorim o nouă bază pentru creștere și investiții, însă în același timp nu mai avem personalul necesar și uh, se ajunge la o catastrofă. Suntem în 2013 și trebuie să vedem uh, cum anume pot regiunile să-și implementeze programele și cum pot realiza poate un parteneriat cu Comisia pentru Dezvoltarea Regională. Aș vrea să mai subliniez faptul că regiunile cele mai puțin dezvoltate au de suferit și cele mai grave efecte negative. Deci, prăpastia se adâncește tot mai mult și nu mai realizăm niciodată coeziunea socială. În rapoartele comisiei noastre și în alte uh, foruri trebuie să spunem acest lucru de la începutul crizei sunt categorii care o duc tot mai greu. Am avut uh, mai întâi 9 regiuni care au trecut, au retrogradat în uh, uh, categoria de nivel intermediar și altele care vor fi și mai mult uh, degradate, trecute în categorii inferioare. În această criză avem nevoie de reacții corecte și trebuie să privim și realitatea, trebuie să analizăm PIB-ul așa cum este el în realitate, pentru că uh, acesta nu uh, nu este întotdeauna luat în calcul în mod corect. Cunosc situația multor state insulare. Acestea au, de exemplu, în, nivel, în uh, domeniul sănătății o situație atât de gravă încât uh, cetățenii nu mai au acces la îngrijiri de sănătate sau la transport sunt uh, dacă te uiți la PIB-ul acestor regiuni, uh, situația pare să fie foarte bună, dar de fapt nu este așa. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Jan Olbricht. Mulțumim, Jan Olbricht, acum. Yes, thank you, Chair. Uh, I I have... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea niște întrebări de adresat uh, experților uh, noștri și aș avea de asemenea de făcut o sugestie, domnule raportor, în ceea ce privește pe domnii experți. Acum ne confruntăm cu o problemă destul de gravă. Haideți să o, o exprimăm într-o manieră radicală. Întrebarea este dacă uh, politica de coeziune reprezintă cel mai bun uh, instrument uh, în timpuri de criză și care este importanța acestei politici în aceste vremuri. Când spun politică de coeziune, nu mă refer doar la fonduri structurale, dar asta este metoda folosită. Avem și metoda unei gestiuni uh, comune uh, care reprezintă o răspundere foarte mare pentru statele membre. Și atunci, uh, întrebarea este cum considerați că ar trebui să conturăm politica de coeziune în viitor, având în vedere răspunderea statelor membre în cadrul politicilor fiscale, politicilor de consolidare fiscale și așa mai departe. În um, raport, stat, doamna raportor a spus că statele membre au răspuns foarte rapid, făcând o legătură între uh, consolidarea fiscală și reducerea fondurilor structurale. Dar, de fapt, reducerea independenței bugetare a nivelului uh, uh, regional și local este efectul. Uh, de fapt, intenția era de consolidare, dar efectul, de fapt, este acela de centralizare foarte puternică a politicilor. Este vorba de um, o axare către gestiune comună, însă în vremuri de criză, asta este efectul, Centralizarea, Consolidarea duce la faptul că autoritățile locale și regionale au cea mai mică marjă de manevră. Comisia a prezentat un raport uh, foarte interesant uh, cu privire la 50 de proiecte foarte interesante realizate în orașele din Europa. Este vorba de o analiză foarte bine realizată. Și aceasta ne arată că succesul uh, proiectului local în acest moment um, există doar dacă există o, o strategie națională foarte bună. Deci dacă strategia națională este bună, atunci reușesc și proiectele. De fapt, este vorba de un proces de centralizare inevitabilă a politicilor. Despre asta este vorba sau cum ați vedea lucrurile? În termeni economici, dacă conceptul de, dacă ne uităm la guvernanță, nu e vorba numai de uh, găsirea banilor pentru cofinanțare, ci întrebarea care se pune este cum ar trebui să arate structura generală. Dacă ne gândim la cofinanțarea în cadrul pactului de stabilitate, atunci se pune întrebarea în ce măsură uh, este necesar acordul autorităților europene, lucru pe care l-a spus și domnul Gormanis mai devreme. Există câteva propuneri și la mine în țară să se facă o legătură între deficitul la nivel um, local și rata de cofinanțare. Dar întrebarea mea este dacă ne confruntăm cu nevoia de schimbare a filozofiei noastre de guvernanță, suntem acum pe cale de a regândi politica de coeziune și gestiunea comună, pentru că este clar că ne trebuie politici rapide și puternice, o condiționalitate foarte bine definită și o definiție foarte înțeleaptă a ceea trebuie să însemne creșterea. Cred că Asta este problema cu care ne confruntăm, dilema cu care ne confruntăm. Și um, autoritățile locale și regionale așteaptă răspunsul nostru, pentru că, într-adevăr, tendința, așa cum am mai spus, este de centralizare. Aceasta reprezintă un efect inevitabil al crizei. Vreau să vă întreb așadar care este viziunea dumneavoastră asupra acestui subiect și cât despre doamna raportor, cred că dacă spunem nivel național și nivel regional, trebuie să menționăm și nivelul local. Este important pentru că în altă parte a raportului spuneți investiții locale, dar asta nu înseamnă neapărat municipalități mici, poate să fie vorba și de Paris, de Londra, de Napoli și nivelul local așadar este important de menționat. Așa că Vă rog să îmi spuneți care este poziția dumneavoastră uh, referitoare la această întrebare, centralizare, con, consolidare și ce, ce e de făcut în viitor. Mulțumim acum domnul Vladimir Manca. Ďakujem uh, za pani predsednička. Mulțumesc, doamnă președinte. Inițial uh, nu voiam să spun nimic, însă după aceea am ascultat pe experți și m-am hotărât să reacționez și eu. Dați-mi voie la început să spun următoarele lucruri. Cu toții suntem de acord cu faptul că politica de coeziune și fondurile structurale reprezintă un instrument foarte important în combaterea crizei. Și în Slovacia, 76% din investițiile publice se realizează numai datorită fondurilor structurale și politicii de coeziune. Țara noastră are astăzi creștere economică, mică, dar totuși creștere și asta mulțumită politicii de coeziune. Experții au spus lucruri foarte interesante și un lucru interesant a fost uh, reprezentat și de infrastructură. Infrastructura se pare că nu mai este un motor de creștere. Și eu uh, sunt, uh, eu sunt și președintele unei regiuni în Slovacia, și am uh, realizat mai multe studii de audit, iar în domeniul energiei am constatat că atunci când se investește în uh, izolarea clădirilor, investițiile uh, sunt deja profitabile după trei ani. Ne recuperăm banii foarte repede. Iar banii astfel recuperați din investiție pot fi utilizați pentru noi investiții. Eu cred, deci, că investițiile în infrastructură sunt foarte bune, dar trebuie să fie făcute bine, așa cum trebuie. E valabil și pentru investițiile în um, construcția de drumuri. În statele membre mai vechi uh, se pune întrebarea de ce să mai investim în infrastructura de bază când am putea investi în inovare? Sunt de acord cu această idee, însă dacă, investim, dacă nu investim în drumuri și în autostrăzi, atunci investitorii străini nu vor mai veni în țară și deci se vor bloca noile investiții și în același timp și dezvoltarea. În regiunea mea eu am investit în drumuri și străzi, însă s-a mai întâmplat și ca banii care îmi fuseseră promiși din fondurile respective nu, să nu sosească la timp. Dacă plățile nu sunt făcute la timp, atunci se întârzie și investițiile ulterioare E foarte important și trebuie să ne gândim la acest lucru și când uh, reflectăm la cadrul de investiții pentru următorii șapte ani. Deci, uh, trebuie să fim capabili să ne ținem promisiunile și să plătim pentru ce am promis. Timp de opt ani am fost membru la Comisia pentru Bugete și uh, la un moment dat am avut o audiere la care a venit comisia. Comisia spunea atunci că 10% mm, din investițiile din noile state membre trebuie să fie eliminate pe motiv că noile state membre ale Uniunii Europene nu erau capabile să um, uh, utilizeze banii la timp. Uh, Asta pe de o parte, însă pe de altă parte, în statul membru din care vin eu, am văzut cât de mare este birocrația legată de utilizarea acestor fonduri, ceea ce a frânat investițiile, de exemplu în țara mea. Dacă comisia ar fi uh, dorit să corecteze erorilor, ar fi trebuit să elimine birocrația și a și făcut-o în multe cazuri și doresc să mulțumesc comisiei pentru acest lucru. Însă trebuie să ne gândim și la faptul că ar trebui să întrebăm regiunile ce proiecte doresc să facă și pentru ce proiecte au uh, fonduri suficiente. Aș dori să um, amintesc și mandatul anterior. Atunci am fost raportor la buget uh, pe anul 2010. Și atunci am uh, adoptat un proiect de raport în Parlament privind o verificare a două direcții generale, INLO și uh, Security, din Parlament. După această verificare uh, contabilă, una dintre aceste direcții generale uh, și-a redus foarte mult cheltuielile. După aceea, Parlamentul European a dorit să facă o verificare similară a conturilor uh, și uh, pentru întregul Parlament European. Însă până acum uh, nu s-a făcut niciodată o astfel de verificare în Parlamentul European. Am putea să facem economii foarte mari aici în Parlament și apoi să investim banii în domenii cu mai mult potențial. Un alt lucru foarte important în multe state membre se adoptă acum legi care ar trebui să acționeze ca așa zise frâne ale datoriei. Și în Slovacia am adoptat o astfel de lege, e foarte important. Însă, cred că trebuie să ne gândim aici și la un alt lucru important. Unele investiții, uh, la unele investiții îți recuperezi banii foarte repede, în doar câteva luni. Însă, As, tocmai astfel de investiții sunt cele care au de suferit din cauza frânelor uh, datoriei. Astfel de fluxuri financiare pot fi chiar blocate complet din cauza acestor uh, frâne, acestor economii. Experții au mai menționat și alte lucruri. Nu putem să creștem la nesfârșit impozitele în statele membre pentru a scădea deficitul. Sigur că sunt de acord cu această idee, dar trebuie să ne gândim și la faptul că acum câteva zile Parlamentul European a adoptat legislație privind paradisurile fiscale. Sunt uh, state în care impozitele sunt mari, sunt state unde impozitele sunt mici, dar sunt și state care sunt adevărate paradisuri fiscale. Din cauza lor se pierd mulți bani și trebuie să facem tot ce putem pentru ca aceste paradisuri să-și găsească o nouă orientare. Aceste paradisuri fiscale nu trebuie să introducă acum impozite mici, ci trebuie să introducă impozite adecvate. Vă mulțumesc! Thank, thank you very much, Lambert. Mulțumim. Acum domnul Lambert va ministrului. Yeah. Thank you very much. Uh, I think this is a report that we... Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport trebuie să fie cât se poate de concret și, de asemenea, trebuie să încercăm să găsim o flexibilitate în ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică, de asemenea, o flexibilitate între cadrul macro, mai ales în ceea ce privește cadrul macroeconomic. Și în acest sens aș întreba pe doamna raportor dacă ne poate spune mai mult ce vrea să spună la 13 Uh, prin utilizarea tuturor marjelor de flexibilitate în pactul fiscal uh, în pactul uh, pentru stabilitate și creștere. Bun, vreau să știu cum se ține cont de factorul flexibilitate. Unde apare această flexibilitate? Și mai am o întrebare care e adresată doamnei raportor din nou. Sunt destul de, mulțumim, de mulțumit pe care, de instrumentul pe care l-am creat prin uh, Banca Europeană de Investiții. Dacă autoritățile publice nu au uh, resursele necesare, atunci trebuie să se creeze o atmosferă care să permită investițiilor să vină, băncilor să investească pe termen lung și aș vrea să întreb și pe domnii experți cum uh, privesc acest instrument creat prin BI și mai ales uh, în relația acestui instrument cu uh, resursele noastre, astfel încât să ajungem la un flux normal pe piețele financiare. de ce nu se ține cont și de aceste investiții, pentru că acestea sunt uh, investițiile viabile, cele verificate de BEI. Bun, dacă vorbim de flexibilitate, eu vreau să votez acum în această comisie și să aduc raportul în în uh, plenară Așa că vreau să știu exact uh, ce, ce se spune în acest raport. Deci vreau să vă invit să fiți mai concreți în exprimare ca să avem ce să spunem și noi alegătorilor. Mulțumesc, Lambert. Acum Francesco de Angelis. Mulțumesc. Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea dumneavoastră pentru acest raport. De asemenea, îi mulțumesc că a ținut uh, și a ținut cont și de concluziile Consiliului din 2012 care au uh, a arătat caracterul neadecvat al unora dintre măsuri într-o perioadă foarte dificilă și în o perioadă în care disparitățile regionale au crescut din ce în ce mai mult în întreaga Europa. Asta în ciuda politicii de coeziune pe care am aplicat-o. Dacă ne uităm la perioada 2014-2020, Aș spune că, având în vedere contextul acesta de criză, în următorii ani, singurele resurse uh, disponibile pentru uh, stimularea dezvoltării și a creșterii se vor găsi în capacitatea de, în capacitatea de finanțare de noi proiecte și în realizarea unui efect de levier, de pârghie, care să permită relansarea dezvoltării. În astfel de vremuri grele, um, măsurile de austeritate sunt uh, destul de ambivalente. Așadar, aș dori să o încurajez pe doamna raportor să um, țină cont și de obiectivele din Europa 20 și, vă, și invit de asemenea la transparență în procedura bugetară la toate nivelurile uh, administrative, transparență în ceea ce privește sursele de finanțare, apoi de asemenea în ceea ce privește stabilirea priorităților la nivel european, pentru că acești uh, factori trebuie să fie definiți pe baza unei concertări între factorii implicați. Așadar, Trebuie de asemenea să găsim noi resurse, pentru că altfel în toate demersurile noastre nu vor ajunge la nimic. Trebuie să găsim noi resurse astfel încât să le putem activa și pe cele existente. De asemenea, trebuie să încurajăm investițiile în statele noastre și de aceea trebuie să examinăm foarte bine modalitățile de cofinanțare, pentru că cheltuielile se fac acum în funcție de anumite condiționalități destul de rigide, care uneori fac ca investițiile să fie aproape imposibile. Și aici mă gândesc în special la regiunile cele mai vulnerabile. Cred că trebuie să ne gândim bine la acest uh, aspect și să realizăm un raport foarte concret. Mai este încă o chestiune care trebuie lămurită mai bine și anume condiționalitatea macroeconomică. Am tot menționat-o pe aceasta și toate grupurile și-au exprimat poziția uh, care a fost în general împotriva introducerii de um, constrângeri, de condiții legate de cheltuirea um, banilor publici. Aceste preocupări au fost menționate în cadrul um, Comisiei Regii și noi am, uh, trebuie să susținem această poziție de opoziție față de introducerea de condiționalități macroeconomice. De fapt, aici noi ne exprimăm o poziție de bun simț legată de programarea fondurilor. Doamna președinte, mulțumim. Încă un comentariu. Um, pentru că uneori se uită de unde vin banii pentru BI. Uneori uh, BI face apel la piețele internaționale, ca toate celelalte uh, bănci și de aceea trebuie să ne gândim foarte bine dacă BI funcționează după cel mai bun uh, model. Am să-i rog acum pe cei doi experți să reacționeze, să răspundă la întrebările pe care le-au reținut și după aceea o să o rog pe doamna Mazzoni să-și spună ultimele cuvinte, dar întâi invitații noștri. Domnul Ferrer, au fost foarte multe comentarii, eu voi încerca să fiu cât se poate de succint. Nu o să vorbesc despre birocrație, dar poate vă veți gândi la acest subiect când vine vorba de subiectul celor două seli și de călătorile la Strasburg și înapoi. Dar acum referitor la comentariile făcute. Cât despre gestiunea comună. Este o problemă serioasă. Eu am lucrat pe aceste fonduri de multă vreme și am uh, avut mai multe poziții. Am fost membru al unor comisii de negociere, am uh, fost și consultant pentru statele membre, am fost și universitar. Deci am văzut problema din mai multe perspective și asta și în mai multe țări. Am văzut strategiile din mai multe țări. Și pot spune că este extrem de important ca programele să fie concepute și gestionate la nivel local, într-adevăr. Aceasta este perspectiva mea, dar pe de altă parte trebuie să fie foarte bine realizate și aici apare o problemă. Există întotdeauna o tensiune. Am urmărit uh, uh, proiecte de programare, de uh, stabilire de planuri în mai multe state membre, dar întotdeauna uh, detractorii arată cazurile eșuate și susținătorii cazurile de succes. Mereu apar poziții divergente. Um, și vin mereu probleme legate de rata de cofinanțare și de unde să se ducă banii și acum, după 15 ani de aplicare a acestei politici, să vorbesc despre um, fonduri de capital, de tot felul de instrumente financiare care la început nu au fost avute în vedere. Iată că s-a realizat o schimbare extrem de mare. Și apoi, în ceea ce privește administra- asistența tehnică și aceasta s-a modificat nu doar uh, pentru administrațiile centrale, ci și pentru bănci, pentru că și acestea intervin în procesul de uh, finanțare. Și trebuie spus că sectorul bancar nu poate gestiona mereu uh, aceste chestiuni. Se spune că și, de altă parte, administrațiile ne spun bine, dar nu avem resursele să-i formăm în acest sens. Până la urmă, unele uh, proiecte uh, au pus accentul pe o formare foarte țintită, foarte apropiată pentru bănci și cred că e singura soluție viabilă, pentru că adesea s-au văzut că factorii implicați nu sunt bine pregătiți, nu au expertiză pe pentru aprobarea de proiecte bune și nu e nimeni care să le monitorizeze activitatea. Cred că trebuie foarte mult să ne gândim mai bine la asistarea uh, selectării de proiecte și monitorizarea acestora, nu neapărat intervenția în acestea, ci pur și simplu urmărirea, asistarea acestora. Să nu lăsăm pur și simplu regiunile sau autoritățile locale Uh, singure să implementeze proiectele și după aceea să le spunem unde au greșit doar, că au făcut lucrurile foarte prost. Este foarte important să ne gândim la acest lucru pentru că uh, un succes în următoarea perioadă de programare ar necesita o capacitate strategică la nivel local care pur și simplu nu a existat în trecut. Și acum um, programele sunt din ce în ce mai complexe, deci capacitățile trebuie să fie cu atât mai mari. Și apoi mai trebuie să mai um, accentuez aici și concentrarea pe absorpție. Eu, ca practician, um, nu pot să mă împiedic să nu mă gândesc la atingerea obiectivelor. Capacitatea de absorpție uh, am funcționat până acum nu prea. Și ca să fiu sincer, nu prea am văzut um, uh, fonduri structurale care după șapte ani uh, să aibă o verificare. S-a, mm, uh, s-au atins obiectivele sau nu? De fapt, singura întrebare care s-a pus, s-au absorbat, s-au absorbit toate fondurile. Și cred că mm, uh, abordarea aceasta este greșită. Trebuie o concentrare pe obiective, nu pe absorpție. Mai aveam pe slide-uri o chestiune și anume uh, legată de indicatori pentru obiective și uh, modul în care aceștia sunt monitorizați și atinși. Și aici uh, mă voi referi la a, um, a, abordarea intervenționistă, care este cea de urmărire a atingerii indicatorilor. Mai apare o confuzie aici, un lucru nu înțeleg. Bun, înțeleg că în trecut exista creștere mm, și existau um, bani, dar în principiu um, Uh, se făceau alocările naționale după ce se obținea finanțarea um, europeană, dar de fapt nu se verifica dacă banii după aceea chiar erau alocați acolo. Acest lucru este important de verificat pentru că uh, altfel uh, s-ar reduce um, cheltuielile și din partea europeană. Pe de altă parte, acum li se cere statelor membre să um, reducă cheltuielile Um, pe care le fac, dar pe de altă parte li se spune, dar veți primi și mai puțin bani de la Uniunea Europeană. Și ori această solicitare de adiționalitate nu este logică. Încă o chestiune legată de, de infrastructură. Aceasta este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru creștere. Știu că în Slovacia lucrurile se întâmplă bine în acest domeniu, dar nu așa stau lucrurile în toate statele membre și, bun, este foarte important să planifici, mai ales în ceea ce privește infrastructura. Cât despre BEI, aspectele pozitive legate de utilizarea acestui uh, actor. Um, BEI-ul are un rating foarte bun, vor fi foarte um, selectivi în uh, programele pe care le asistă, dar pe de altă parte BEU are niște probleme legate de risc. Adică atunci când examinează riscul, nu o să intre în domenii unde riscurile sunt extrem de ridicate. Așadar, dacă vreți să folosiți acest instrument pentru a face niște proiecte, eu știu, riscant, risc, pentru ca Grecia să se redreseze, de exemplu, cred că vă veți confrunta cu o um, Um, cu un scepticism destul de mare în rândul uh, BI. Și um, uh, în acest um, sens, mi se pare că în uh, proiectele riscante care s-au, desfășurat până acum, se pare că cele care au fost considerate mai riscante până acum n-au avut uh, un eșec, n-au ajuns în incapacitate de plată, așadar mă întreb dacă nu cumva de ei a trebuit să-și modifice abordarea față de niveluri de risc. Mulțumesc foarte mult, dau acum cuvântul colegului meu. Solicitațiile care arrivano sono, sono state numerose, molto interesante. Allora... Mulțumesc. Iată, intervențiile au fost numeroase și foarte interesante. Când vine vorba de programele de politică de coeziune, acestea reușesc ele să reducă decalajele între regiunile cele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate? Pentru că acestea sunt încă destul de importante și, după părerea mea, soluția soluțiile cu care vine Elminia Manzoni sunt destul de interesante pentru că uh, ea se gândește la un fel de excepții la pactul de stabilitate și a, atunci când uh, um, vine cu o abordare oarecum moderată care uh, se îndepărtează oarecum de poziția foarte austeră. Însă, cred că trebuie să se acorde timp pentru a se vedea succesul acestor măsuri. Avem nevoie de o intervenție la nivelul gestionării acestor politici și uh, sunt de acord cu colegul meu um, atunci când vorbește despre rolul esențial al autorităților locale. Bun, așa ar trebui să stea lucrurile, cel puțin teoretic. Dar uh, regândirea strategiilor naționale ar trebui să se axeze pe înlăturarea constrângerilor uh, de finanțare. Nu trebuie să repetăm greșelile din trecut. Cred că ar fi pur și simplu um, o greșeală să nu ne dăm seama că gestionarea programelor este uh, o parte foarte importantă în succesul acestora. Această nu se pot îndepărta constrângerile finan, financiare fără a îmbunătăți gestionarea proiectelor. Acest lucru ar fi contraproductiv. Dacă ne uităm acum la măsurile de sancțiuni, acestea singure nu rezolvă problema. Nu putem doar să îi sancționăm pe cei care nu reușesc să pună în aplicare cum trebuie aceste politici. Trebuie să-i ajutăm să le ducă la bun sfârșit. Și acum referitor la flexibilitate, la îmbunătățirea acesteia. Mm, un lucru îmi scapă, e vorba de o discuție pe care am tot avut-o în cadrul uh, instituțiilor uh, europene. înlăturarea cotelor de cofinanțare naționale din uh, Pactul pentru Stabilitate și Creștere s-ar putea să contravină unele dintre acordurile deja convenite de către Uniunea Europeană. Nu știu de ce trebuie să se demonstreze că o anumită sumă cheltuită nu duce la uh, creșterea impozitelor. Și aici uh, mă voi referi la TVA în special. Doamna Manzoni a venit cu o ipoteză foarte coerentă uh, în ceea ce privește readaptarea politicii de uh, coeziune și nu văd de ce n-am putea să ne gândim la eliminarea impozitelor din uh, contribuții naționale. Mai ales în contextul acesta de criză, cred că ar trebui să se țină cont și de aceste aspecte. Mulțumesc. Doamna Manzoni, dragi colegi, voi fi foarte succintă pentru că îmi dau seama că timpul este foarte scurt. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Intervențiile au fost foarte interesante și cred că voi uh, prelua unele dintre obiecțiile pe care le-au menționat uh, colegii mei în raportul meu. Deja experții au venit cu o serie de răspunsuri la comentariile și întrebările colegilor mei um, eurodeputați, așadar nu o să le mai repet și eu. Uh, colegul Godmanis ne-a spus uh, cu foarte multă vervă că nu este de acord cu multe dintre aspectele din uh, raportul meu mai ales în ceea ce privește definirea condiționalității macroeconomice. Și la eficiența acestui instrument. Și uh, în ceea ce privește celelalte elemente, cred că um, experții invitați uh, au răspuns uh, destul de bine la întrebările adresate. s-a dovedit ineficiența mai multor abordări până acum și atunci noi trebuie să venim acum cu soluții noi, inovatoare pentru perioada următoare cât despre colegul Olbricht. Cred că și aici putem să găsim cu niște soluții concrete. Și cei doi experți ne-au dat câteva piste de gândire. Au menționat, uh, s-a menționat tensiunea între centralizarea politicilor de coeziune și nevoia de a plasa uh, Uh, în centrul uh, nostru de atenție autoritățile locale, locale nivelul local. Trebuie să încercăm să stimulăm participarea locală pentru că nivelul uh, local este cel care trebuie să acționeze când este vorba de coeziune. Astfel, um, activitatea acestui nivel trebuie să fie încadrată într-o strategie națională. Trebuie așadar să existe o echilibrare a acestor niveluri național și local mai ales când e vorba de instrumentele de creștere și de politicile de coeziune. Și în acest sens, cred că uh, s-ar uh, elimina obstacolele în calea atingerii obiectivelor fixate. Cât uh, despre întrebarea domnului Van Nistelrooy la, la punctul 13, Cred că există mai multe ipoteze de flexibilitate la care ne putem gândi și poate că voi putea să reformulez cumva acest uh, punct 13, modul în care am, um, l-am formulat. Cât despre luarea în calcul a impozitelor, Uh, menționată de domnul Mustili, iată, este o ipoteză pe care am putea o lua în considerare, astfel încât să putem să um, realizăm concomitent niște măsuri de austeritate, dar și creștere. Cât despre condiționalitatea macroeconomică, discuțiile au fost îndelungi, și um, eu um, consider că intervențiile colegilor mei nu vor face decât să îmbunătățească um, documentul acesta pe care îl redactez și uh, cred că documentul va fi până la urmă îmbogățit de toate aceste intervenții. Acum aș vrea să vă întreb, doamnă președinte, care este calendarul de, de aprobare a acestui document? Doresc la rândul meu să mulțumesc tuturor colegilor, experților, tuturor celor care au participat la o dezbatere extrem de utilă. Mulțumim, desigur, doamnei Mazzoni pentru a fi organizat această dezbatere. Singura decizie pe care trebuie să o luăm, adică termenul uh, de introducere a amendamentelor, 4 iunie la prânz. Și sper să putem uh, vota acest raport în luna iulie dacă nu reușim, va trebui să amânăm raportul până în septembrie. Totul depinde de uh, încărcătura ordinii noastre de zi. Însă, în teorie, am putea să încercăm să votăm în iulie. Vă mulțumesc foarte mult și acum continuăm discuțiile noastre pentru că acum DG Regio este reprezentat uh, astăzi aici prin persoana doamnei Veronica Gafi, șef de unitate în cadrul Geo și vom discuta ultimul raport strategic privind implementarea programelor 2007-2013. Veronica, s-au dat cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Aș dori să fac o prezentare mai întâi, dacă și tehnica ne ajută. Este o prezentare PowerPoint. Și aș dori să vă spun că, practic, vă prezint cel de-al doilea raport strategic pentru perioada 2007-2013. Primul raport a fost prezentat în 2010. Colegul meu John Walsh este alături de mine și sper că împreună să vă putem răspunde tuturor întrebărilor și așteptăm cu mare interes reacțiile dumneavoastră la raportul Comisiei. Raportul 2013 se bazează pe 27 rapoarte naționale strategice, adică 2000 de pagini de analiză a ce s-a realizat prin politica de coeziune în curenta perioadă de programare. Și un mesaj cheie ar fi următor. Politica de coeziune aduce o contribuție importantă la creștere și uh, crearea de locuri de muncă, și în intervențiile anterioare s-a spus că nimeni nu pare să fie atent la obiectivele pe care le-am propus. Ei bine, noi suntem și vom intensifica această uh, atingere a obiectivelor. Implementarea s-a accelerat cu rezultate importante după o demarare ceva mai lentă la începutul perioadei de programare. Politica s-a dovedit capabilă să se adapteze la nevoile în schimbare dar încă așteptăm multe dintre rezultatele politice, așa încât eforturile uh, de a livra aceste rezultate trebuie accelerate în anumite state membre. Dacă e să vorbim despre impactul pe care l-a avut criza și răspunsurile pe care le-am adus, e limpede că uh, există o diversitate a uh, impactului crizei și unul dintre rapoarte ne spunea că criza a pus în lumină slăbiciunile anterioare ale sistemului. Există viziuni diferite asupra relevanței ce privește politica de coeziune. Dacă să ne referim la țările din Nord, politica de coeziune e privită ca oferind o platformă stabilă și strategică iar strategia dezvoltată la începutul perioadei este în continuare relevantă. În zona euro 12 vedem un impact foarte mare al crizei, însă provocarea cea mai importantă o ă, prezintă programe de investiții. În ce privește statele din Sud, vedem că dezechilibrele macroeconomice domină și politica de coeziune e o susținere esențială pentru investiție. Există totuși semne ale unor disparități regionale marcate. Care au fost răspunsurile? Ei bine, vedem că există o scădere a cererii și um, e vorba de măsurile vizând IMM-urile. Uh, dimensiunile proiectelor au fost reduse, um, rezultatele apar mai târziu uh, și asistența tehnică și uh, construirea de capacități scade. Avem uh, cereri sporite în măsuri vizând piața forței de muncă, um, infrastructuri uh, de uh, cercetare și dezvoltare tehnologică. Rapoartele naționale sunt cât se poate deschise în ce privește um, implementarea politicii la nivel administrativ. Întârzierile și incertitudinile se leagă de reformele structurale și programele de austeritate. Uh, ajung acum la răspunsuri. Măsurile anticriză pe care Comisia le-a luat, cum ar fi avansurile UE, uh, accelerarea proiectelor majore și simplificarea. Um, apoi vorbim și de reprogramare. Dacă e să vorbim de reprogramarea tematică, avem 35,7 miliarde de euro realocate formal de statele membre către Comisie între cele 86 de categorii de investiții, adică 10,3% din toate cele trei fonduri. 86% din realocări s-au efectuat în 2011-2012. De la uh, încheierea analizei noastre pentru raportul strategic, reprogramarea tematică a atins 39 de miliarde la sfârșitul acestei luni. Majoritatea realocărilor uh, sau referit la fondul de coziune și FR, 32 miliarde în ce privește fondul um, uh, social se referă la 5,5 miliarde. Transferurile sunt uh, foarte variabile, dar în principal derulate între temele majore. Ce constatăm este că politica de coeziune are capacitatea de a fi suficient de flexibilă pentru a se adapta crizei. A existat reprogramare și la nivel cofinanțării și o reducere a efortului național. La început s-a decis că vor exista 347 de miliarde de euro finanțare de euro și 143 de miliarde finanțate de statele naționale. La finele 2012 uh, am scăzut cu 15 miliarde contribuția statelor naționale, ajungând la 128 de miliarde. Intenția e de a ne asigura că există uh, investiții, că se fac investițiile esențiale. Chiar dacă reducem efortul uh, în termeni uh, reali. Comisia a considerat că e necesară o acțiune în acest sens din cauza proporțiilor uh, fără precedent ale, comisiei, ale crizei. Vedeți aici un tabel cu uh, rata reducerilor în cofinanțarea publică națională Țările care au fost cel mai afectate de criză au beneficiat în principal de aceasta. Contribuția la Europa 2020. În rapoartele lor statele membre recunosc importanța politicii de coeziune în susținerea creșterii economice și a creării locurilor de muncă exercițiul mm, de țintire potrivit tratului de Lisabona încă este relevant potrivit pilonilor uh, programului Europa 2020. În ce privește pactul pentru creștere, mai multe rapoarte se referă la uh, acesta și la importanța politicii de coeziune pentru creștere și ocupare, în special în statele din Est, unde politica de coeziune și investițiile acestea reprezintă singura investiție reală însă trebuie să privim la uh, tabloul complet al celor 27 de rapoarte naționale. Acum uh, putem vorbi și despre performanță și eficacitate și dovezile în acest sens. Constatăm o uh, creștere a rezultatelor în 2011 comparativ cu anii anterior, participare sporită în uh, Uh, formare și educare în uh, Fondul uh, Social European. S-a ajuns acum la 45% din plata creditelor disponibile. Selecția proiectelor este un alt domeniu unde putem măsura performanța și vedem că regiunile și statele membre au alocat bani proiectelor selectate la finele 2011 era vorba de 71% din resursele disponibile și estimăm 88% la finele lui 2012. Încercăm să trecem acum dincolo de aspectul absorției fondurilor la ceea ce s-a realizat efectiv în proiecte. Și în raportul strategic avem 11 uh, uh, fișe factuale care explică selectarea proiectelor și uh, indică rata de absorpție a fondurilor. Indicatorii cheie îi vedeți proiectați. Sunt cifre agregate la nivelul UE nu ilustrează tot ce se întâmplă în programe și sunt mult mai multe date disponibile în rapoartele naționale. Folosirea acestor indicatori nu este o obligație în uh, perioada curentă de programare, ci e ceva ce am negociat cu uh, statele membre, dar nu figurează în regulamentul pentru perioada curentă. Folosirea indicatorilor cheie în următoarea perioadă de programare, cum știți, va deveni obligatorie. Ce facem acum? este ca în parteneriat cu statele membre să dezvoltăm capacitatea de a monitoriza rezultatele programelor, așa încât să uh, fim uh, la fel de buni în a raporta performanțele și absorpția și cheltuirea resurselor. Am văzut o accelerare uh, o progresie a indicatorilor, începând în 2011 și care a continuat în 2012, crearea de uh, locuri de muncă. Se raportează 400.000 de locuri de muncă create până în 2011, dintre care 15.000 uh, sunt în cercetare-dezvoltare și o proporție semnificativă în IMM-uri. Am susținut uh, firme tip startup uh, în domeniul energiilor regenerabile, broadband, accesul la apă și tratarea apei. Sunt doar câteva exemple. Dacă e să mă uit la cifrele în uh, ce privește crearea de locuri de muncă, lucrurile sigur nu sunt, sunt um, lucrurile sunt perfectibile și practic analizăm datele primite de la statele membre încercând să înțelegem diversitatea de uh, rapoarte primite. Dar ne dorim ca în viitor să fim încă și mai transparenți în a discuta uh, și dezbate performanțele politicii. Dacă ne uităm la acest tabel, constatăm câteva uh, elemente surprinzătoare pe care trebuie să le mai discutăm cu statele membre pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă. Să luăm exemplul Danemarcei, care nu raportează nici un loc de muncă creat. De ce? Pentru că în 2007, în Danemarca, crearea de locuri de muncă nu era un obiectiv principal pentru fondurile structurale. Ei s-au concentrat pe productivitate, deci nu a fost un indicator relevant. Apoi apar și probleme tehnice în ce privește definițiile și în introducerea datelor în sistem. Însă încercăm să ne pregătim cât mai bine în momentul în care uh, va interveni obligativitatea indicatorilor cheie. Alocarea uh, versus plățile. Selectarea proiectelor variază cu o medie de 71%, cu unii până la 100%, alții sub 60%. 42% din buget a fost declarat în uh, plățile uh, intermediare, dar variația este foarte mare între statele membre traducerea proiectelor selecționate în cheltuieli este câte poate de inegală. Uh, mai sunt 32 de luni până la finalul 2015 și există um, riscuri sporite pentru ca statele membre să nu uh, poată cheltui fondurile alocate și să nu uh, putem înregistra beneficiile scontate. Pe acest grafic vedeți per stat membru sumele alocate și până în 2011 în albastru și în roșu uh, sunt cheltuielile raportate către comisie uh, la finele lui ianuarie 2013. Vedem uh, rate mari de absorție în anumite state membre, Austria, Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Lituania, Portugalia sau Suedia, însă probleme în alte state membre. Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Malta, Slovacia și în deosebi România. Acest tabel ne ilustrează provocările cu care ne confruntăm și diversitatea statelor în statele membre. Dar dacă să ne uităm la tendințele tematice, adică o imagine mai de ansamblu, datele de la finalul 2011 sunt deja foarte vechi, de 17 luni, așa. Suntem oarecum în urmă, dar obținem cum greu datele de care avem nevoie. Vom obține date proaspete în iunie 2013, deci la finele lunii viitoare, acoperind astfel perioada 2007-2012. Însă există întârzieri în funcție de sectoare în anumite state membre și ne preocupă în special sectorul feroviar, energetic, broadband uh, și capacity building. Vedem semne de uh, subprogramare care nu s-au reflectat în uh, reprogramarea noastră, deci va fi necesar uh, o reevaluare ulterioară. Vedeți aici un tabel cu selectarea proiectelor în funcție de temele majore, iar linia roșie este media și vedeți că anumite sectoare sunt sub uh, acest uh, nivel, energia, uh, IT și tehnologia în general. Dacă e să luăm acum o temă, sectorul feroviar, rata selectării proiectelor media se află la 60%, adică sub uh, media totală de 70% și vedeți că în anumite state membre sunt probleme deosebite. Polonia, România, Republica Cehă, Lituania, Slovenia. Și există foarte mulți bani disponibili pentru anumite state membre, special Polonia. Iată că uh, provocările sunt uh, specifice anumitor domenii. În concluzie, există un volum important de selectare a proiectelor Uh, încă necesar în anumite state membre în 2012-2013 și am dorit ca acest lucru să se materializeze în uh, raportarea din luna viitoare. Există riscul anumite state membre în domenii tematice specifice și e încă nevoie de eforturi susținute în implementare în uh, programarea curentă nu uitați de uh, programele curente atunci când pregătiți și următoarea perioadă de programare. Uh, multe s-au făcut, dar încă mai rămân foarte multe de făcut pe scurt. În ce privește viitorul, ultimul slide, pentru perioada curentă, Considerăm că există potențial și recunoaștere pentru contribuția pe care o aduce politica de coeziune, care a demonstrat flexibilitate în contextul crizei. Există dovezi ale rezultatelor, dar uh, încă e necesar un efort susținut de implementare. Reducerea excepțională în cofinanțarea națională poate fi luată în continuare în considerare, dar numai în uh, situații țintite în scopul creșterii. În viitor, în schimb, unele state membre, în rapoartele lor strategice, solicită încă și mai multă uh, flexibilitate și uh, își recadrează prioritățile în contextul crizei. Însă trebuie să evităm întârzierea în um, semnarea acordurilor și lansarea noilor programe. Multe state membre spun că prelungind perioada anterioară de programare, încetinim ritmul noii programări. E nevoie de mai multă evaluare a nevoilor, trebuie ameliorată folosirea indicatorilor. Eh, indicatorii cheie nu sunt sistematic și în mod solid folosiți, ori eh, acest lucru ar eh, fi de dorit. Considerăm că slăbiciunile în ce privește uh, datele pe care noi le primim și care sunt evidente în raportul strategic, subliniază uh, importanța propunerii Comisiei pentru viitor, în special nevoia de a ne concentra pe rezultate, performanță, o raportare clară, transparență și dezbatere, o dezbatere a rezultatelor și nu doar uh, a uh, ratelor de absorție ori de eroare. Așa cum am spus în raportul strategic, trebuie să fim responsabili pentru uh, rezultate, dar și pentru resursele cheltuite. Credem că propunerile noastre în acest sens pentru politica viitoare sunt corecte și aspectul pozitiv e că aceste propuneri au fost susținute de Consiliu, dar și de dumneavoastră aici la Parlament. Deci, cred că există un acord asupra faptului că în această direcție trebuie să ne îndreptăm. Mă voi opri aici. Există foarte multe date disponibile pe site-ul nostru internet și așteptăm cu mare interes opinia dumneavoastră. Doamna președinte, înțeleg că John nu va interveni, doar în cazul unor întrebări, așa încât deschid uh, dezbaterea. Constanța Crel mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru acest raport foarte impresionant referitor la politica de coeziune, cum a mers până acum în statele membre această politică. Aș dori să fac câteva observații în legătură cu un punct foarte specific și anume crearea de locuri de muncă. Ați spus un lucru foarte clar, care sună foarte impresionant, și anume că au fost create 400 de mii de locuri uh, de muncă, numai anul trecut 187 de mii. Uh, cifrele acestea arată uh, cum pe fundalul crizei s-au putut crea locuri de muncă, deși și șomajul a crescut. Dacă ne uităm, de fapt, la cât de mult a crescut șomajul, ce locuri de muncă am reușit noi să creăm prin fondul social, nu înseamnă nimic. Dacă mă uit la tabel să vedem unde au fost create acele locuri de muncă, pe primele locuri se află Germania, bineînțeles, care a fost cel mai puțin afectată de criza economică și financiară, și Italia este menționată, dar toate celelalte state care au fost mai protejate de criză nu au reușit, statele, mă scuzați, care au fost foarte afectate de criză, nu au reușit să folosească fondul social pentru a găsi o atenuare la efectele acesteia. Trebuie să vedem cum putem, prin garanția pentru tineret și prin fondurile disponibile, să reușim să realizăm mai mult cu efecte pozitive asupra pieței de muncă, uh, sau dacă nu cumva ar fi bine să ne gândim dacă mai există și alte metode de a susține mai puternic piața muncii. Și aș uh, dori să aflu de la comisie ce se prevede, pentru că uh, nu noi suntem uh, responsabili de raportul privind Fondul Social European, ci Comisia de Ocupare. Însă, în orice caz, trebuie ca măsurile uh, pentru piața de muncă să fie susținute în mod adecvat ca uh, banii să fie bine investiți și să ducă la crearea de locuri de muncă. Trebuie să utilizăm timpul disponibil și aici ca să ne gândim mai bine la uh, lucrurile care sunt prevăzute și să vedem cum le putem consolida. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Having this report acest raport reprezintă o completare foarte bună la dezbaterea noastră de azi dimineață. Se vorbește aici despre evoluțiile macrofinanciare, despre guvernanță și ce aș putea să spun ar fi că Uh, doresc să vă mulțumesc pentru aceste informații, dar vă rog să ne spuneți dacă Parlamentul, noi, Comisia aceasta, are posibilitatea să introducă acest raport realmente pe ordinea de zi, nu doar să-l primim aici, să ne uităm rapid pe rezultate, ci să realizăm un adevărat raport privind uh, performanța politicilor europene. Un raport uh, tehnic, practic, ar s-ar putea să fie necesar. Pentru că e clar că există diferențe enorme între performanțele statelor, pe care sunt informații pe care noi nu le avem la dispoziție și iată că s-ar putea merge mai departe. Și s-ar putea utiliza aceste informații și în dezbaterile mai extinse. Să utilizăm rezultatele obținute în această perioadă ca să vedem ce ameliorări putem aduce în perioada următoare. Dacă am putea să lucrăm pe acest raport, eu cred că ar fi foarte util. Pentru că există puncte slabe și poate că e cazul să mergem mai profund. Mulțumesc. Da, înțeleg că n-a fost neapărat o întrebare pentru doamna Grafei. Uh, o să discutăm acest subiect la uh, coordonatori astăzi. Domnul Olbricht. Da, două observații și două întrebări. Prima remarcă, e foarte important să primim un astfel de raport înainte de a avea posibilitatea să vă punem întrebări. E un raport foarte mare și cred că ar fi fost bine să avem timp să-l citim și să vă punem întrebările după aceea. Dar asta vă spun așa doar pentru viitor. A doua remarcă, sunt uh, foarte pozitiv surprins de faptul că Uh, s-au creat foarte multe locuri de muncă, cel mai mare locuri, număr de locuri de muncă în Regatul Unit, datorită fondurilor de coeziune. Informație interesantă înainte de referendumul privind uh, calitatea de membru UE a Regatului Unit. Însă aș avea și două întrebări. Una se referă la CFM. Anul trecut am fost informați că uh, a existat o problemă și anume că s-au terminat banii. În același timp, în aceste tabele vedem că sunt unele state membre care nu, nu au fost gata, nu? adică nu au cheltuit tot și deci nu au cheltuit suficient și totuși noi la buget nu avem suficienți bani. Înseamnă acest lucru că bugetul anual la plăți este atât de scăzut încât Chiar dacă cheltuielile au fost de un nivel foarte scăzut, noi tot nu avem bani? E o întrebare foarte importantă pentru că mulți dintre colegii noștri de la Comisia pentru Bugete nu cunosc aceste cifre. Și cred că uh, pentru că unele state membre sunt puțin eficiente, atunci putem face economii. Dar, de fapt, noi ne găsim într-o situație în care nu avem destui bani, deși banii nu sunt cheltuiți complet. Și apoi, o întrebare am, aș avea legătură cu indicatorii. Am avut o șansă să discutăm despre indicatori, încă mai discutăm despre ei. Pe ultima pagină prezentată era o frază neterminată privind indicatorii. Ați putea să ne explicați cum se utilizează sau nu? Pentru noi este foarte important. Nu, nu am prins ideea pentru că era un, un slide neterminat acolo. Da, când ați spus că nu aveți acești indicatori. Uh, da, poate puteți preciza cum funcționează în perioada actuală. Maria Irigoyen. Gracias, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș continua direct intervenția domnului Olbricht cu câteva comentarii. Acest raport e foarte util și foarte necesar. Cunoaștem politicile, efectele politicii de coeziune și coeziunea înseamnă investiții și creștere mi-aș permite să emit anumite dubii în legătură cu unele măsuri adoptate pentru a combate criza, măsuri luate de comisie. Vedem că în Regatul Unit s-a reușit să se creeze locuri de muncă, însă cifrele OCDE recent primite prevăd o contracție a economiei de 17%, uh, de 1,7%, mă scuzați. Așadar, în mod clar, este nevoie de o politică pentru creștere. Oare Comisia nu consideră, dată fiind situația Europei Centrale și de Sud, că ar trebui să avem măsuri ceva mai puternice de redresare? De asemenea, știm că există o problemă de cofinanțare în utilizarea fondurilor. Știm ce se întâmplă în anumite comunități autonome, de exemplu în Spania. Mulțumesc. Cei de la bugete o să ne spună că ei cunosc toate datele, sunt convinsă. Da, știu foarte precis. Uh, eu am o întrebare adresată comisiei. Una singură. Se pare, se pare că toate lucrurile sunt amestecate. Ne uităm la documentul Comisiei din 16 mai și am văzut că pentru 2013 ce, s-ar putea face cereri de 65 de miliarde, ceea ce este de două ori mai mult decât avem la buget. Și asta chiar până la 1 noiembrie. Până la 1 noiembrie ar trebui plătite 48 de miliarde iar uh, după aceea 16 de, de la 1 noiembrie de plătit chiar și în 2014. Avem apoi programarea. Constatăm că există un, o modificare a angajamentelor. În unele state există supraangajamente și anume și asum obligația de a face anumite lucruri. Și nu e destul de clar cum corespund aceste lucruri cu fluxul de capital. Dat fiind legislația existentă, s-ar putea face angajamente pentru 2013, însă statele nu au ce să facă, um, Comisia nu are fonduri, iar statele într-o situație de uh, 82% din PIB per capita au o situație foarte proastă. Toate lucrurile însă sunt amestecate și soluția nu mi se pare ușoară și înțeleg că nu arătați soluția în acest raport. Poate că ar fi nevoie de o cooperare între Direcția Regio și Direcția Bugete, pe care, din păcate, nu am văzut-o în ultimii patru ani. Întrebarea mea însă e una singură. Cum analizați uh, reprogramările? Unde se întâmplă acestea? În ce țări? și ce fel de reprogramări se fac mai precis. Pentru că dacă statele intră în noua perioadă de șapte ani cu anumite acorduri de investiții, va fi foarte simplu să o continue pe aceeași cale, să ceară bani și până la urmă să se dovedească că nu au succes în utilizarea lor, pentru că reprogramarea aceasta mi se pare că vine într-un moment foarte prost. Înseamnă că ai avut un calendar, n-ai reușit să obții ce ți-ai propus și deci schimbi complet la următorul proiect, pe care trebuie să-l începi abia în 2013, să zicem dacă perioada e 2007-2013. Aceasta e întrebarea mea. Poate ne oferiți niște rezultate de reprogramare mai precise, pentru că s-ar putea să fie necesare cel puțin pentru ca statele membre să țină cont de ele înainte de următoarea perioadă de șapte ani. Mulțumesc! Mulțumesc, deocamdată nu mai am alte solicitări de luarea cuvântului, deci aș ruga-o pe doamna Gafei să răspundă. O să fac tot ce pot ca să vă răspund la întrebări, mulțumesc foarte mult! După aceea, colegul meu, John, mă va completa dacă îmi scapă ceva. Cifra locurilor de muncă create este cifra de care se leagă toată lumea, întotdeauna, în mod firesc. Din acest motiv am uh, uh, apelat la o rețea de experți evaluatori cu care colaborăm în fiecare an și le-am cerut să uh, sape mai mult în legătură cu aceste cifre de creare de locuri de muncă ca să știm exact ce se întâmplă. Vom primi raportul în câteva luni și vom putea să vi-l prezentăm după aceea. Locurile create sunt uh, locurile create conform raportărilor statelor membre. Um, ați pus o întrebare cu privire la sistemul de indicatori, cum a evoluat și cum e utilizat. În regulamentul meu pentru perioada actuală, cerințele privind indicatorii sunt foarte slabe. Practic, regulamentul spune doar că trebuie să existe un număr limitat de indicatori cuantificați acolo unde este posibil. Ultimul director general ne-a cerut să adoptăm o inițiativă pentru a remedia situația. Am discutat cu experții din statele membre și le-am spus, vă rog frumos, haideți să facem un efort ca să utilizăm un număr limitat de indicatori, numai acolo unde sunt relevanți, ca să avem date pe care să le putem corobora la nivel european. A fost un fel de gentleman's agreement între Comisie și statele membre și am dezvoltat o practică de-a lungul timpului. Însă, într-adevăr, am fost foarte uh, inovatori în acest stadiu. Deci, uh, trebuie să fim precauți pentru că dacă dorești să coroborezi datele, toată lumea trebuie să aibă aceeași unitate de măsură, aceleași definiții. Sunt lucruri mărunte. De exemplu, am stabilit că vom raporta uh, Uh, totul cumulat și dacă o regiune vine cu cifre anuale separate, ne distruge tot calculul. Alteori uh, oamenii uită câte un zero sau câte o virgulă. Sunt probleme de genul acesta în perioada actuală. Eu vreau să mă asigur că dacă uh, indicatorii vor deveni obligatorii pentru următoarea perioadă, nu, să nu mai avem aceste probleme. În ceea ce privește crearea de locuri de muncă, există o perioadă temporală. Sunt datele din 2011, iar cifra de locuri de muncă create este obținută după ce proiectul este încheiat. Deci întotdeauna există un decalaj. Datele nu sunt complete pentru că unele state membre nu utilizează aceste date, altele uh, codează în mod eronat informația. Uh, și uh, nici nu sunt incluse aici uh, joburile create ca rezultat al investițiilor din FADR, ci numai cele din uh, Fondul Social European. Fondul Social European e folosit pentru formare, uh, apoi se evaluează calificările obținute și ce se întâmplă cu persoanele respective după formare. Deci aceste cifre se referă mai ales la rezultatele măsurilor oferite ca sprijin întreprinderilor pentru cercetare și inovare. Așadar, am dorit să analizăm acest subiect mai în profunzime. Vom continua să publicăm datele în restul perioadei de programare. Aș avea un comentariu pentru domnul Van Nistelrooy. Ultimul uh, raport strategic al Parlamentului a fost, de fapt, o rezoluție adoptată. Ca să știți, a fost uh, Raportul nostru a fost adoptat de comisie în 18 aprilie, deci există de ceva timp, dar venim cu plăcere să-l dezbatem din nou cu dumneavoastră. În privința lipsei de bani la buget, cred că analiza dumneavoastră e foarte relevantă. Într-adevăr, aici există o problemă. Pentru că dacă statele membre reușesc să cheltuiască banii care le-au fost alocați, atunci pe baza anuală cererile la buget vor fi mari în următorii ani. Dar în perioada actuală încă avem 55% dintre resurse ce trebuie cheltuite până la sfârșitul lui 2015. 55% din resurse pentru care trebuie să fie prezentate cereri de plată la comisie, asta ca să fim uh, cât se poate de uh, corecți. Pentru că poate s-au făcut unele plăți, dar uh, unele cheltuieli au fost luate în calcul, dar vin târziu cererile de plată. Acestea cred că erau ideile principale. În ceea ce privește reprogramarea creditelor de plată și a creditelor de angajament, practic reprogramarea este legată de uh, angajamente, de creditele de angajament și nu de creditele de plată. Cu toate acestea, cred că uh, noi, există un risc pe care l-am și menționat în concluziile raportului strategic. Constatăm decalaje importante, întârzieri în anumite regiuni și uh, o supra-solicitare în alte domenii. Constatăm că există un potențial ca statele membre să ni se adreseze, să zicem, în 2014 sau 2015 și să încerce să reprogrameze fondurile spre domeniile în care au făcut uh, supraprogramare. Probabil că asta se va întâmpla și ce se spune în raportul strategic este că unele state membre vor încerca în 2014-2015 să facă reprogramări spre domenii unde este mai ușor să cheltuiești banii, cum sunt drumurile locale. E clar că orice reprogramare trebuie să fie destinată unei investiții care maximizează impactul asupra creșterii și locurilor de muncă și trebuie să maximizăm efectul de implementare în această fază a perioadei de programare. Așadar, există riscuri, de aceea doream să aducem în discuție aceste aspecte, să le dezbatem cu dumneavoastră, cu Consiliul și cu statele membre, ca să putem uh, privi la modul transparent cum putem progresa și care sunt riscurile. În ceea ce privește detaliile reprogramării, avem datele disponibile. Chiar unele dintre ele sunt în documentul de lucru aici, tabelul 7.3 și 7.4, la pagina 54 și 55. Acolo veți vedea mai multe detalii. Dar dacă doriți mai multe date, vă stăm la dispoziție. Sper că v-am răspuns. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai dorește cineva să comenteze. A fost clară întrebarea privind uh, cererile de plată care vor veni într-o perioadă nouă de, de finanțare. E clar că vom avea o problemă de finanțare în problema actuală dacă nu uh, reacționăm bine. Vom, se va repeta povestea de data trecută. Deci nu are rost să ne grăbim, de fapt, nu? E destul de trist. Nu știu dacă mai dorește cineva să adauge, John sau doamna Gafe, da? John Walsh. I'm here. <laughs> uh... Da, dacă tot am venit aici, uh, vă mulțumesc, doamna președinte. Câteva lămuriri suplimentare. Veronica a menționat faptul că în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, acestea pot fi asociate cu uh, IMM-urile, cu crearea de întreprinderi uh, mici. Și acest lucru se mm, leagă și de întrebarea doamnei Crel. Uh, faptul că um, o parte din investițiile din uh, politica de coeziune, e bine, acestea nu își propun direct crearea de locuri de muncă. Infrastructura creează într-adevăr locuri de muncă, dar acestea sunt cu caracter tranzitoriu și orientările noastre uh, indică ca statele membre să nu numere și aceste locuri de muncă create, pentru că ele nu sunt considerate ca având un caracter permanent și durabil. Asta ca să uh, facem cumva o legătură cu ce s-a întâmplat uh, înainte de criză criză, cu crearea acelei bule imobiliare și așa mai departe. Acest lucru este foarte important pentru că aveți dreptate să puneți la îndoială uh, ponderea creării față de cea a pierderii locurilor de muncă. Dar, așa cum am spus, uh, în acest moment politica de coeziune sau nu a fost uh, țintită direct către crearea de locuri de muncă și cred că acest lucru este important când se vor gândi statele membre la investițiile pe care să le facă în următoarea perioada de programare, pentru că um, um, crearea de locuri de muncă nu se va um, considera în același fel cum a fost făcută atunci când s-a pus la cale anterioara perioadă de programare. Și uh, că despre ce a spus domnul Godmanis, uh, um, programarea tematică nu este o chestiune atât de clară. Este vorba, în general, de reprogramare în cadrul aceluiași program. Este vorba de uh, utilizarea angajamentelor uh, utilizate, de exemplu, program pentru transporturi, într-o manieră diferită decât cea um, planificată inițial. Dacă poate să se uh, treacă de la um, transport rutier la unul uh, feroviar sau la unul intermodal. Ideea este că Există și câteva transferuri între programe și uh, uneori în anumite state membre și între fonduri. Anumite bucăți din FEDER au fost uh, mutate în FSE, de exemplu. Există mai multe tipuri de astfel de transferuri, dar așa cum a spus și Veronica, este vorba de utilizarea diferită a angajamentelor. Și în uh, raportul nostru strategic, uh, noi uh, punem întrebarea dacă reprogramarea în viitor va fi eficientă pentru că oricum trebuie să se pună în aplicare proiectele, iar timpul se scurge repede. Așadar, devine din ce în ce mai greu să se facă o reprogramare eficientă pe măsură ce perioada se apropie de sfârșit. Doamna Gafi, încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez. În ceea ce privește crearea de locuri de muncă, um, această prioritate a investițiilor, unde trebuie să fie făcute pentru a se crea locuri de muncă. Dar până la urmă nu există certitudini legate de ținta investițiilor pentru crearea de locuri de muncă. Și apoi mai apare și problema priorităților. Ce facem întâi? Întâi locuri de muncă sau întâi creștere? Și știm că, într-adevăr, creșterea duce la crearea de locuri de muncă, însă ce duce la creștere? Iată, aici este problema și nu sunt ușoare răspunsurile în acest sens. Poate că aici am putea să uh, implicăm și niște experți, niște universitari care să ne spună uh, pozițiile lor și poate vom ajunge și la un consens pentru că e foarte important pentru viitoarele politici. Mulțumim. Constanță Crălacu. Deci am și o, o întrebare suplimentară deci, cifra legată de locurile de muncă nou create, acestea nu uh, reprezintă rezultat al aplicării FSE și nu există statistici legate de acești uh, 15 milioane de participanți la programele din FSE. Nu știți dacă aceștia pot să găsească locuri de muncă după aceea? Există statistici în acest sens? Um the ESF Evaluările privind FSE au uh, dus la constatarea a um, 15 milioane de participanți cu diferite tipuri de formare și se pare că 2,5 milioane dintre aceștia au uh, găsit un loc de muncă în șase luni după încheierea formării respective. Deci, având în vedere criza și recesiunea, această evaluare este considerată ca una pozitivă, dar nu se pot lega acei 2,4 milioane care și-au găsit locuri de muncă cu cei Mm, cu cele 450 de locuri create uh, pentru, în, prin programul de sprijinire a uh, întreprinderilor. E nevoie de o analiză mai aprofundată a acestor cifre pentru a înțelege exact ce se întâmplă în realitate. Ivar, foarte pe scurt, am o întrebare foarte succintă. Cum vedeți lucrurile? Comisia vine cu această propunere de creștere a FSE. De ce s-a cerut 25% cel puțin? S-a spus că acest lucru ar duce la o creștere a locurilor de muncă. Conform evaluărilor dumneavoastră, această abordare este corectă sau nu? Știu că nu e foarte diplomat modul în care m-am adresat întrebarea. Dumneavoastră puteți să răspundeți diplomatic dacă vreți. Dar ă, dacă mai adăugăm 25%, va fi mai bine. Dar rezultatele din trecut ne-au arătat că nu stau chiar așa lucrurile. Dacă ponderea mm, din FSE va fi mai mare, mm, credeți că într-adevăr rezultatele vor veni mai rapid? Nu, cred că avem dovezi în acest sens, dar mm, eu am lucrat în Irlanda um, pe tema Fondului Social European și, într-adevăr, crearea de competențe pentru oameni reprezintă, într-adevăr, un factor care duce la creștere pe termen lung. Și da, aceasta este um, poziția Comisiei de creștere a alocărilor pentru FSE. Yes. We still have two minutes, yeah. Pentru a răspunde pentru a completa pe colegul Godmanis. În Polonia, tocmai s-a publicat un raport privind un studiu sociologic ce consideră oamenii că ar trebui să se facă cu fondurile europene. Și majoritatea respondenților au spus că ar trebui să se facă uh, educație. Deci nu pentru altceva, ci pentru educație. Acesta este mm, avizul general al polonezilor. Bine, polonezii, noi nu prea spunem ce gândim, spune doamna președinte. Joachim. Din practică știm că intervențiile de stat cel mai adesea au numai efecte statistice. Atunci când când se creează locuri de muncă artificial prin intervenția statului, fie prin uh, Fondul Social European, fie prin măsuri de ocupare uh, finanțate la nivel național, uh, se vede clar, cel puțin din perspectiva germană sau din perspectiva berlanului, că după aceea în statistici încă rămân șomeri. Deși sunt din statistici dispar temporar, dar după ce măsurile se termină, șomerii reapar. Deci efectul nu este durabil. După aceea, oamenii nu mai beneficiază de măsurile artificiale susținute de stat, își pierd locurile de muncă și reapar în statisticile privind șomajul. De aceea eu cred că ar trebui cu adevărat ca profilul măsurilor de susținere ale Uniunii Europene să fie concentrate pe crearea realmente de locuri de muncă durabile. Chiar și aceste măsuri de formare au efect numai cât timp întreprinderile le finanțează. Dacă uh, finanțarea dispare, Dacă întreprinderile nu mai primesc avantaje fiscale după aceea, atunci și măsurile de formare sunt anulate. Și deci nu se creează niciun progres trebuie să se creeze măsuri de ocupare, mai ales în statele care au cea mai mare nevoie de așa ceva. Acestea trebuie să și, să și fie finanțate. Însă, dacă analizăm uh, Uh, faptul că în regiunile mai dezvoltate ar trebui ca 52% din FEDER să treacă la uh, Fondul Social European, să știți că eu nu mai înțeleg nimic. Uh, polonezii au spus că educația e cea mai importantă. Eu aș zice că ar trebui să ne concentrăm exact pe asta, pe legea calificărilor, pentru ca persoanele care au o calificare mai bună să poată intra după aceea pe piața de muncă. Uh, nu înseamnă însă că trebuie să se obțină diplome doar de dragul diplomelor. S-a întâmplat uh, în anii 90 așa ceva. Toți uh, făceau tot felul de studii de uh, măsurare de care nu avea nimeni nevoie de fapt. Trebuie deci să analizăm foarte bine lucrurile și să știți că datele pur statistice de fapt nu reflectă corect realitatea. Locuri de muncă sunt create numai uh, dacă există măsuri durabile și dacă economia este solidă și abia atunci există locuri de muncă create pentru o perioadă lungă și uh, stabile. Nu trebuie acum nici uh, să uităm faptul că întreprinderile au probleme la ora actuală în obținerea de credite din cauza problemelor din sectorul bancar. Uh, este nevoie să devină mai sănătos mediul de lucru, însă în niciun caz prin măsuri artificiale care nu-i ajută pe lucrători, pentru că aduc numai efecte pe termen scurt și până la urmă servesc uh, ameliorării statisticilor și atâta tot. Thank you. If the commission is desperate about react... Dacă mm, comisia dorește neapărat să intervină, le mai dăm cuvântul o dată, dar dacă nu, vă mulțumesc tuturor și ne revedem la ora 3. Mulțumim foarte mult!